Bună ziua tuturor! Where is my hammer? Hello everyone. If... Bună ziua tuturor! Vă rog um, să vă ocupați locurile pentru a putea începe ședința. Since we have a full house, would you please keep... Având în vedere că avem o sală plină astăzi, vă rog să păstrați liniștea. Doamnelor și domnilor, vă urez bun venit. Înainte de toate, aș dori să-i urez bun venit doamnei Margarete Festager, care dacă această audiere se va încheia cu un rezultat favorabil, va deveni comisarul pentru Europa pregătită pentru era digitală. Mi-aș dori să le urez bun venit de asemenea tuturor acelora prezenți astăzi în sală, cât și acelora care ne urmăresc pe internet. Această ședință este organizată împreună cu Comisia pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor. Eu urez bun venit doamnei de Suter, președinta Comisiei IMCO, cât și împreună cu Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare. Și urez bun venit doamnei Tinali președintea Comisiei ECON. Vom prezida împreună această ședință. De asemenea, doresc să le urez bun venit membrilor Comisiei pentru Afaceri Juridice, comisia asociată la această audiere, cât și uh, membrilor Comisiei pentru Cooperarea Forței de Muncă și Comisiei Libe, comisiei invitate. Vreau să vă reamintesc că doamna Festacher a primit din partea doamnei președinte aleasă sarcina de a se asigura că Europa valorifică la maxim potențialul prezentat de era digitală și își consolidează capacitatea industrială și de inovare. Va, toate acestea vor juca un rol esențial în consolidarea poziției noastre fruntașe din punct de vedere tehnologic și consolidarea autonomiei strategice. Doamna Vestager va lucra de asemenea la o strategie pe termen lung pentru viitorul industrial al Europei, cât și pentru o nouă strategie pentru IMM-uri. Dumnezeu va coordona de asemenea abordarea europeană privind inteligența artificială, care va fi prezentată în primele 100 de zile de activitate ale Comisiei. De asemenea, va asigura coordonarea între industriile civile de apărare și spațială. Toate aceste domenii de politice sunt de interes uh, fundamental pentru Comisia ITRE și se vor afla în centrul mandatului doamnei Făstagări. Iată de ce, doamnă comisar desemnat, Astăzi vom asculta cu mare atenție cum intenționați să faceți ca acest portofoliu să fie o reușită din punct de vedere industrial. Mulțumesc foarte mult, îi dau acum cuvântul doamnei de Suter pentru uh, discursul introductoriu. Da, suntem în număr de trei, așa că va trebui să ne ascultați uh, pe toate trei înainte. În numele IMCO doresc să-i urez bun venit uh, doamnei comisar executiv desemnat, doamna Vestager, pentru această, la această audiere comună. Comisia IMCO este răspunzătoare de coordonarea regulilor pentru piața internă și funcționarea pieței interne, inclusiv piața digitală unică. Digitalizarea transformă fiecare sector al economiei și are consecințe pentru mediul de afaceri, consumatori și pentru societate în ansamblul său. Piața unică este una din uh, marile realizări ale Uniunii Europene și este fundamental ca în această perioadă de transformări digitale să rămână în continuare o reușită. Iată de ce trebuie să ne asigurăm că regulile pentru piața internă sunt uh, adecvate digitale și trebuie să facem acest lucru câștigând încrederea consumatorilor și creând condiții echitabile pentru mediul de afaceri. Pe scurt, am convingerea că transformarea digitală trebuie să fie inclusivă, trebuie să fie în avantajul tuturora. Înțelegem de asemenea foarte bine că o piață unică puternică înseamnă evitarea fragmentării și înseamnă evitarea unor um, distinții artificiale între, să spunem, piețe tradiționale și piețe noi digitale. Există o singură piață unică, bineînțeles. Voi continua cu o serie de observații referitoare la procedură. În conformitate cu normele privind um, Adoptarea comisiei, Parlamentul evaluează comisarul desemnat pe baza competențelor generale, angajamentul european și a independenței personale. De asemenea, evaluează competențele referitoare la viitorul portofoliu și um, competențele de comunicare. Înaintea audierii, doamna Festager a răspuns în scris la un um, chestionar pregătitor. Răspunsurile în scris au fost puse la dispoziția membrilor în toate limbile. Comisia pentru Afaceri Juridice nu a prezentat nicio obiecție în ceea ce privește organizarea audierii. Am să-i dau acum cuvântul doamnei Tinali, președinta Comisiei Econ. Vă mulțumesc! Mulțumesc, funcționează microfonul bine. În numele Comisiei Econ aș dori să vă urez uh, bun venit tuturor acelora prezenți astăzi aici de asemenea, aș dori să-i urez bun venit doamnei Margareta Festager, pe care Comisia Econ deja o cunoaște foarte bine în uh, calitatea sa de comisar pentru concurență în, urmii, în ultimii cinci ani. Doamna Festacher a fost desemnată pentru a continua activitatea ei uh, în ce privește portofoliul pentru concurență, activitate de importanță fundamentală pentru uh, firmele și cetățenii noștri. În capacitatea ei de vicepreședinte executiv pentru Europa, pregătită pentru epoca digitală, doamna Fasagăr va coordona în cadrul noii comisii inițiativele referitoare la taxarea digitală pentru ca până la finele 2020 să se ajungă la un consens la nivel internațional sau mod alternativ um, pentru a propune o taxă digitală europeană echitabilă. În conformitate cu regulamentul de procedură al Parlamentului, atât competiția, eh, concurența, am cer scuze, cât și impozitarea sunt uh, competențe fundamentale ale Comisiei ECON. Înainte însă de a începe, dați-mi voi să vă reamintesc cum se va organiza audierea. Doamna Festacher va fi rugată să facă observații introductorii de nu mai mult de 15 minute. De asemenea, va dispune de 5 minute la finele ședinței pentru concluzii. După introducere, vom avea timp pentru 25 de întrebări din partea deputaților. Dezbaterea prevede intervale de 5 minute, cu un minut pentru întrebare, două minute pentru răspuns. Dacă există o a doua întrebare, aceasta nu va putea depăși un minut, fiind prevăzut de asemenea un minut pentru răspuns. Prima rundă de șapte întrebări va include acele întrebări din partea reprezentanților grupurilor politice. Cea de-a doua rundă de 18 întrebări se bazează pe repartizarea generală între grupurile politice, inclusiv uh, un reprezentat din partea membrilor neafiliați. Vreau să vă reamintesc că toți președinții vor fi deosebit de stricți în ce privește timpul alocat și nu le vom permite deputaților să-și depășească timpul alocat. Dacă prima întrebare va depăși un minut uh, sau chiar două minute, nu se va permite adresarea unei a doua întrebări. Interpretarea este disponibilă în 23 de limbi, puteți folosi limba dumneavoastră maternă, așadar, Țineți cont, vă rog, de faptul că ceea ce spuneți trebuie să fie interpretat, așa că vă rog, nu vorbiți prea repede. Doamnă Verstager, aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Stimate domnule președinte, stimați membri, acum 5 ani, Parlamentul European m-a confirmat în funcția de comisar pentru concurență. Acel moment a fost uh, unul dintre momentele cu care mă mândresc cel mai mult în, din viața mea. Am avut ocazia de a lucra pentru cetățenii europeni alături de Parlamentul European pentru valori care mi-au uh, îndrumat munca în politică de 30 de ani. Întotdeauna am lucrat pentru o societate echitabilă și corectă, unde oamenii să-și poată facă propriile alegeri, să-și urmărească propriile uh, Uh, visuri, respectându-i, bineînțeles, în același timp și pe ceilalți. Dacă mă confirmați, voi face în continuare acest lucru. Ca vicepreședinte executiv uh, uh, al, cu portofoliul pregătirea Europei pentru era digitală. Cred că ne putem atinge obiectivele comune numai dacă lucrăm împreună. Asta am crezut când am intrat prima oară pe ușa Parlamentului ca stagiar. Și de atunci am uh, văzut ce a făcut democrația europeană pentru a clădi o societate care lucrează pentru cetățeni și îi reprezintă pe cetățenii săi. Iar europenii vor mai mult. Mă bucur foarte mult că acum avem uh, prima comisie echilibrată din punct de vedere al genului. Ne confruntăm cu mari provocări pe viitor, uh, schimbările climatice, transformările digitale și nu numai aceste fenomene vor afecta viața noastră pe toate nivelurile. Și pe măsură ce concurența mondială se îngreunează, va trebui să muncim și mai abitir pentru a um, asigura un teren echitabil. Avem uh, uh, toate calitățile necesare pentru a face fața acestor provocări dacă lucrăm împreună. Avem valori cu care ne putem mândri, cum ar fi libertatea, echitatea, democrația. Iar acestea au făcut din Europa Uh, locul uh, cel mai bun în care poți trăi din toate timpurile. Avem oameni foarte competenți, o infrastructură excelentă, legi care funcționează bine și eficiente. Piața unică dă afacerilor europene locul necesar pentru a crește, pentru a inova și pentru a fi cele mai uh, bune în lumea întreagă în domeniul lor de activitate. Eu făgăduiesc că voi face, nu că voi face Europa mai asemănătoare Chinei sau Americii, ci mă angajez să ajut Europa să devină mai mult ca ea însăși, să consolidăm pe baza valorilor și ă, calităților noastre a une, pentru a avea o societate mai puternică și mai corectă, mai echitabilă pentru toți cetățenii. În ultimii cinci ani am văzut ă, cum aplicarea legilor de concurență poate face ca piața să funcționeze pentru oameni și nu invers. Și mă mândresc cu ce am făcut uh, în acești cinci ani. Dar mai e cale lungă de bătut. Sunt onorată că doamna președinte uh, aleasă m-a rugat să continui activitatea privind concurența și voi face acest lucru cu aceeași energie și cu același angajament ca întotdeauna. Și uh, angajându-mă să mențin independența și imparțialitatea Așa cum am angajat acum 5 ani în fața Parlamentului European, fiindcă independența în ceea ce privește aplicarea legii nu este negociabilă. Regulile de concurență nu, uh, nu uh, uh, interzic o dimensiune mare a companiilor, numai că companiile mari nu trebuie să-și folosească prerogativele împotriva, împotriva, împotriva consumatorilor. Companiile au dreptul să fuzioneze, atâta timp uh, um, cât se respectă legea. Fiindcă companiile nu pot uh, să priveze cetățenii de rezultatele pozitive ale concurenței, prețurile competitive, de pildă produse inovatoare care le slujesc mai bine nevoilor. Și, bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că ajutorul de stat nu dăunează concurenței, fiindcă europenii merită o economie în care companiile se poată concura pentru a oferi produse mai bune um, consumatorilor, nu pentru a primi ajutoare de stat mai mari din partea guvernului. A, trecem prin vremuri care reprezintă o mare provocare. Sunt o provocare și în ceea ce privește aplicarea legislației de concurență, fiindcă piețele se schimbă rapid și avem uh, pe viitor, uh, ne așteaptă schimbări și mai mari. Natura umană Um, motive cum ar fi lăcomia sau teama, însă nu se schimbă. Iată de ce principiile călăuzitoare ale regulilor noastre de concurență sunt uh, la fel de valabile astăzi ca atunci când s-a semnat tratatul de la Roma peste 60 de ani, cu peste 60 de ani în urmă. Dar trebuie să ne asigurăm că modul în care aplicăm aceste principii este potrivit uh, unei lumi uh, în schimbare rapidă. Eu voi merge mai departe cu revizuirea regulilor privind antitrustul, fuziunile și ajutorul de stat. Iar în acest proces vom fi călăuziți și ajutați de informațiile pe care le-am căpătat din învățămintele noastre în, din domeniul modului în care digitalizarea afectează concurența, inclusiv raportul celor trei consilieri speciali care a fost publicat la începutul um, anului curent. Eu cred că o concurență loială este necesară pentru pregătirea economiei noastre pentru provocările care urmează. Concurența nu este suficient. Nu este suficient. Avem nevoie de o strategie pentru viitorul industrial al Uniunii Europene, întemeiată pe valorile care au făcut Europa puternică, deschiderea și diversitatea. Strategia industrială, deci, trebuie să fie pentru toată lumea, trebuie să fie ecologică și trebuie să se uh, bazeze pe concurență loială. Iar această activitate va include și o nouă strategie pentru sprijinirea miezului economiei europene, IMM-urile. Împreună, ele reprezintă 50% din venitul uh, corporatist și uh, angajează doi o treim din forța de muncă și oferă, oferă formarea de care au nevoie tinerii noștri atât de mult. Dar până la urmă, aceste afaceri, aceste companii mici și mijlocii ne cer o piață corectă, fără bariere, în calea activităților de creștere. Sectorul public și privat trebuie să, se, să lucreze împreună pentru a obține ambele sectoare rezultate, ceea ce înseamnă o folosire mai strategică a achizițiilor publice, mai multă finanțare pentru cercetare și inovare în domeniul afacerilor, Asta înseamnă conlucrarea cu statele membre pe proiecte importante de interes european comun. Vom aduce la oaltă întregul las de valori de la universități, furnizori, sectorul manufacturier, până la cei care reciclează materiile prime folosite în uh, industrie. Iar această strategie, strategia noastră, trebuie să meargă mai departe decât piața unică cu cât devenim mai interconectați, cu atât depindem mai mult unii de alții și suntem afectați de decizii, eh, afectați reciproc de deciziile noastre. Europa este cel mai mare partener comercial la peste 80 de țări, inclusiv eh, China și SUA. Deci suntem într-o poziție destul eh, de bună în ceea ce privește obținerea unui teren echitabil la nivel mondial, ceea ce înseamnă și propunerea noastră de a reforma OMC-ul de, și dreptul de a avea instrumentele necesare pentru a ne uh, asigura că subvențiile și proprietatea străină nu subminează concurența loială în Europa. O strategie industrială bună pregătește Europa și pentru epoca digitală. Fiindcă există două feluri de companii la ora actuală, cele care sunt deja digitale și cele care vor deveni în curând digitale. Digitizarea are un potențial extraordinar de a ne îmbunătăți eh, traiul. Dar pentru, eh, pentru acest potențial avem nevoie de regulile necesare pentru ca oamenii să aibă încredere în această transformare digitală. Digitizarea ar trebui să slujească cetățenilor și să respecte valorile noastre fundamentale. Astăzi vreau să subliniez trei valori importante. Încrederea, umanitatea și corectitudinea. Și vreau să vă dau câteva exemple Vreau să vă spun ce voi face eu în următorii 5 ani dacă mă veți confirma în acest sens. În ceea ce privește încrederea, trebuie să să ținem cont de îngrijorările oamenilor în ceea ce privește tehnologia. Numai așa putem clădi încredere. O să mă ocup de o lege a serviciilor digitale unde se, va moderniza, se vor moderniza regulile de siguranță și răspunde pe platforme digitale și pentru produsele și servicii digitale. În egală măsură, trebuie să reglementăm modul în care companiile strâng și folosesc și partajează datele, pentru ca toată societatea să aibă de câștigat. În ceea ce privește umanitatea, avem nevoie de reguli pentru a ne asigura că inteligența artificială se folosește în mod etic pentru a sprijini procesul decizionar al oamenilor și nu pentru a-l submina. Voi face propuneri în ceea ce privește abordarea europeană pentru inteligența artificială în primele 100 de zile de mandat. Și în ceea ce privește corectitudinea. Condiții de lucru corecte și impozitare corectă. Acestea sunt uh, temelia unei societăți uh, corecte. Trebuie să ne asigurăm că lucrătorii pe platforme digitale au condiții de lucru corecte. Și în același timp trebuie să ne asigurăm că aceste companii digitale plătesc impozitele care le revin. Vrem ca legislația privind impozitarea să se bazeze pe acorduri mondiale, dar dacă nu se poate asigura acest lucru, până la sfârșitul lui 2020, noi suntem gata să luăm măsuri. Deci ne confruntăm cu o mare provocare de a stabili dar și de a aplica regulile corecte, potrivite, pentru ca, aceste, pentru ca această piață în transformare rapidă să respecte valorile noastre și pentru a folosi la maxim potențialul digital pentru a ne îmbunătăți viața în domeniul medical, în domeniul transporturilor, în combaterea schimbărilor climatice. Iar pentru această provocare, sper că mă pot bizui pe colaborarea cu Parlamentul European. În ultimii cinci ani am discutat adesea propuneri și idei cu uh, deputații um, europeni și cred că dialogul nostru deschis a permis uh, adoptarea mai rapidă a legislației. Dacă mă veți confirma, voi continua acest, uh, această colaborare deschisă și bazată pe, co- pe cooperare în fiecare etapă a procesului legislativ. Și aștept cu nerăbdare să, să colaborez cu comisiile dumneavoastră. Fiindcă Europa înseamnă muncă în echipă, de fapt. Iar uh, astăzi, când ne confruntăm cu cele mai mari provocări din, din uh, viața noastră, trebuie mai mult ca niciodată să dăm dovadă de muncă în echipă pentru a ne asigura că Europa va rămâne un uh, loc extraordinar de a trăi din toate timpurile și mai ales pentru femei, dacă îmi permiteți să adaug. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Vestager. Iar acum dau cuvântul domnului Schwab de la IMCO, de la PPE. Vă mulțumesc, doamna președintă, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamna uh, comisar uh, desemnat. Ați fost uh, o stea a Comisiei Juncker. Unii vă numesc Chief Supreme în Financial Times de astăzi. Însă, Există chestiuni uh, importante în uh, viitor și mai ales din punctul de vedere al rolului care va fost conferit pentru următorii 5 ani. Um, piața unică digitală și ea ascunde foarte multe pepite nedescoperite și o să continui limba germană. Plat, epoca digitală aduce uh, avantaje atât consumatorilor cât și întreprinderilor. Însă, în continuare, barierele de reglementare nu permit uh, o creștere prea mai rapidă întreprinderilor din acest uh, sector. Și în domeniul clasic industrial asistăm la o presiune concurențială neloială pe plan, pe plan internațional obiectivul uh, principal al cadrului de uh, legislativ european este tocmai de a uh, Uh, permite tuturor întreprinderilor europene să profite de cele mai bune condiții de prețuri, de exemplu. Considerați că acest lucru este valabil în continuare și care sunt măsurile uh, concrete la care vă gândiți pentru a permite fuziuni între întreprinderi europene în loc să asistăm la investiții străine care par să fie de fapt privilegiate față de aceste fuziuni europene. Mulțumesc! Da, pe bună dreptate v-ați referit la această provocare dublă. Pe de o parte, să garantăm o concurență loială în piața unică, astfel încât consumatorii și clienții uh, să se bucură de servicii bune și, pe de altă parte, să putem face față și concurenței din afara Europei. Și există dovezi că ne confruntăm uneori cu concurenți neloiali, cu întreprinderi care nu au acces uh, același acces la finanțare, de exemplu, comparabil cu accesul la finanțare pe care îl au companiile europene și trebuie să facem ceva din acest punct de vedere și mi se pare că deja au fost întreprinși uh, pași importanți în această direcție în momentul în care Comisia actuală a propus modificarea abordării față de uh, China. China a depășit statutul de economie în dezvoltare. Din anumite puncte de vedere este un partener strategic când vine vorba de schimbările climatice, din alte puncte de vedere este un concurent strategic și trebuie să reacționăm acestei uh, schimbări a paradigmei și uh, trebuie să insistăm, as- să insistăm asupra principiului reciprocității. În momentul în care invităm um, actori externi pe piața internă, trebuie să ne uh, bucurăm de același acces uh, Uh, pe mm, piața respectivă. Achizițiile publice reprezintă, de exemplu, 15% din PIB, deci o pondere importantă. În al doilea rând, trebuie să ne asigurăm că investițiile sunt făcute uh, pentru a urmări obiective legitime. Și o întrebare la care încă nu am găsit răspuns este următoarea. Dacă o întreprindere uh, de stat din exterior investește în Europa, nu trebuie să fie uh, subminată egalitatea de tratament de pe piața unică și tocmai de aceea uh, trebuie să găsim un instrument care să ne permită să răspundem uh, de naturării posibile. 30 de secunde mai aveți, domnule Schwab. Da, v-ați referit la colaborarea cu colegii dumneavoastră, dar foarte punctual. Uh, veți uh, recurge la măsurile necesare împotriva unei uh, companii americane, în mod specific, pentru că știți uh, foarte bine că Parlamentul a cerut recurgerea la asemenea măsuri provizorii împotriva anumitor întreprinderi. Tocmai de aceea există această presiune asupra principiilor fundamentale ale pieței libere și în acest context aș dori să vă întreb dacă uh, pe viitor se va putea recurge la cadrul legislativ uh, actual pentru a um, depăși aceste poziții uh, dominante de piață de care se bucură anumite întreprinderi. Da, este un domeniu în care am fost frustrată, dar și în care am încercat să lucrez foarte mult, pentru că, într-adevăr, uh, piața uneori o ia înaintea cadrului legislativ și există o limită a, a respectării uh, legii din punctul de vedere al vitezei. Desigur, trebuie să încercăm să lucrăm cât mai repede posibil, dar nu întotdeauna viteza este relevantă și acum Există, de fapt, tocmai un caz în care putem să folosim asemenea măsuri provizorii intermediare, în care spunem întreprinderilor trebuie să puneți capăt acum acestor practici pentru că considerăm că ele afectează în mod negativ uh, piața și avem nevoie de un timp uh, pentru a evalua daunele care au fost uh, registrate până acum. Este un model care a funcționat în ultimii 20 de ani, dar s-ar putea să fie nevoie să accelerăm și mai mult această procedură. Mulțumesc! Paul Tang din partea Econ, grupul politic Eșidă. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, doamnă Festacher. Haideți să vorbim și despre latura negativă a erei digitale, și anume puterea și banii. În primul rând, sistemul de impozitare a corporațiilor e depășit, astfel încât multe multinaționale, mai ales giganții tehnologici, abia plătesc impozite. Trebuie să intervenim veți uh, promova o taxă europeană a serviciilor dacă negocierile internaționale nu vor ajunge la un rezultat? și veți continua uh, să urmăriți cazurile de ajutor de stat, deși CEJ, uh, uh, de pildă, a decis acum să nu aplice o amendă împotriva Starbucks. În al doilea rând, de multe ori, pentru giganții tehnologici, amenziile aplicate de dumneavoastră sunt considerate ca fiind costuri operaționale. Adesea suntem la cheremul unor interese comerciale. Ce veți face pentru a schimba acest lucru radical, pentru a promova succesul la nivel european și în același timp pentru a proteja datele, datele noastre ale utilizatorilor europeni uh, în fața unor potențiale abuzuri ale giganților tehnologici americani. Înainte de toate, sper că statele membre ne ascultă acum pentru că cazurile de ajutor de stat nu ne vor ajuta să ajungem la un sistem echitabil de impozitare. Aici trebuie să schimbăm legislația. Sunt absolut de acord. Impozitarea societăților a fost creată cu mult înainte ca primul calculator, primul computer să vadă lumina zilei. Prin urmare, și impozitarea societăților va trebui să fie digitalizată, pentru că, în caz contrar, vom uh, primi tot mai puține uh, fonduri din partea acelor uh, întreprinderi unde își desfășoară activitatea. Cazurile de ajutor de stat au atras atenția asupra acelor întreprinderi care beneficiază de un avantaj exclusiv pentru ele, lucru absolut nedrept. Și da, vom continua. Există în continuare cazuri pe rol și le-am cerut tuturor statelor membre să ne eh, comunice cum folosesc deciziile fiscale pentru a putea actualiza materialele pe care le avem la dispoziție, care datează de acum câțiva ani. În ceea ce privește impozitele, da, vom continua și sper să putem ajunge la un acord la nivel global, așa cum s-a întâmplat eh, și în ceea ce privește evitarea erodării eh, bazei impozabile și um, um, de localizarea profiturilor, este important să continuăm cu uh, presiunea pe care o aplicăm, în tocmai cum fac statele membre acum, pentru că trebuie să putem uh, să creăm un cadru pentru impozitare echitabilă. Deci va fi, prin urmare, un subiect în continuare de importanță uh, principală. Ce facem cu acele întreprinderi care încalcă legea? Amenda e doar o reacție. Cred că în linii mari, amenziile reprezintă undeva între 4 și 6% din cifra de afaceri globală. E doar o pedapsă pentru comportamentul uh, care nu respectă regulile din trecut. Facem mai multe lucruri. În primul rând, le spunem, trebuie să puneți capăt acestui comportament, trebuie să îl schimbați, avem mai multe instrumente la dispoziție și trebuie să vedem ce putem face pentru a crea condițiile adecvate pentru concurență pe piață. Și pe măsură ce dobândim experiență, vedem ce putem face mai bine, mai ales când vine vorba de sistemele de operare alese. Mulțumesc întrebări ulterioare. Da, e bine că devenim tot mai înțelepți, însă înțeleg că amenziile reprezintă o primă încercare um, de a limita un pic uh, puterea giganților tehnologici pe piață. Dar ne puteți spune mai multe despre ce ați învățat și cre- ce credeți că va da roade când vine vorba de combaterea monopolului de care se bucură giganții tehnologici uh, și de aia pune capăt situației în care întreprinderile europene nu se pot dezvolta. De multe ori, Parlamentul European uh, a, luat, a discutat, de pildă, de, despre posibilitatea de a fragmenta Google sau Facebook. E o opțiune pe care o luați în calcul nu, trebuia, nu mă refeream la sistemul de operare ales, ci la um, alegerea de browsere, de pildă, și de motoare de căutare. Lucruri uh, rezultate în urma cazului, uh, cazurilor Google și Android. Arată și cum mediul de afaceri își schimbă comportamentul pentru a accesa o piață care, din cauza comportamentului ilegal, fusese pe deplin ocupată uh, de acești actori. În ceea ce privește fragmentarea întreprinderilor, e un instrument pe care îl avem la dispoziție. Da, putem face acest lucru. Eu am obligația însă de a folosi instrumentul cel mai puțin perturbator pentru a uh, readuce, reinstitui concurența. Și a fragmenta o întreprindere este totuși uh, destul de invaziv, așa că trebuie să mă gândesc care ar fi cel mai adecvat instrument pentru a rezolva situația în care ne aflăm. Un alt capitol unde nu cred că suntem suficient de apreciați, eu cel puțin nu mă regăsesc, e că noi, consumatorii, îi vedem uh, pe giganții tehnologici americani, însă multe întreprinderi văd întreprinderile europene ca fiind partenerii preferați în ceea ce privește servicii digitale. Fie că vorbim uh, de hardware, de software, de mediul uh, de la întreprindere la întreprindere, Europa are mult de oferit. De asemenea, mulțumesc Nicola Ber de la ITRE Renew Europe. Thank you. Um, Europa fit for digital... Vă mulțumesc să pregătim Europa pentru era digitală. Este o provocare interesantă, dar și dificilă în același timp și un, uh, o chestiune care va avea un rol important um, este legată de inteligența artificială. Inteligența artificială, din nou, ne poate da speranțe, poate fi utilă pentru viața multor uh, europeni în viitor, în domeniul sănătății, în domeniul uh, învățământului Uh, mobilități individuale a, probleme, a oamenilor cu uh, dizabilități, uh, din punctul de vedere al garantării unui grad mai mare de securitate pentru cetățeni. Deci există șanse potențiale aduse de inteligența art, artificială. Și ar trebui să reușim să folosim acest potențial imens, chiar dacă există și anumite riscuri. Însă, aș dori să vă întreb cum vă veți pregăti uh, din punct de vedere strategic pentru a folosi acest potențial, dar chiar și mai mult pentru ca Uniunea Europeană să aibă un rol de lider în uh, evoluțiile viitoare care sunt sigură că vor avea loc în acest domeniu. I agree on the potential. Sunt de acord cu potențialul uh, existent, dar uh, percep și riscurile existente și în acest moment europenii își pierd încrederea pe care au în uh, tehnologie și pentru a profita la maxim de beneficiile potențiale trebuie să păstrăm și încrederea oamenilor în uh, tehnologii. A existat, există un grup de lucru la, de experți la nivel înalt privind inteligența artificială care a redactat deja principii călăuzitoare despre ce anume trebuie să ținem cont în momentul în care lucrăm la inteligența artificială. Sunt chestiuni importante nu doar pentru oamenii de știință, dar și pentru întreprinzători care țin seama de aceste principii în momentul în care lucrează la inteligența artificială și aplicațiile acestora în uh, modelele lor de, uh, de afaceri. Și va trebui să ținem cont și noi seama de aceste principii pentru a putea investi și pentru a demonstra oamenilor că această nouă tehnologie este în folosul lor. Unii spun um, chinezii au, dispun de dat, toate datele de care au nevoie și americanii de toți banii de care au nevoie. Însă, în Europa, ehm, noi ne axăm foarte mult pe scop. Ehm, potențialul maxim al inteligenței artificiale este ehm, regăsit în domeniul învățământului, sănătății și așa mai departe. Și mi se pare că este un lucru foarte bun să ne dăm seama cum putem pune la dispoziție informațiile de care avem nevoie și unde putem găsi fondurile pentru investițiile necesare. Cred că Europa trebuie accelereze, să accelereze și mai mult investițiile în uh, inteligența artificială. Însă, cel mai important lucru pe care trebuie să ne, să ne întrebăm este ce dorim să uh, obținem prin inteligența artificială. A doua întrebare, pentru că mai avem timp. Da, o scurtă întrebare. Pe bună dreptate v-ați referit la necesitatea investițiilor pentru a folosi la maxim potențialul adus de aceste noi tehnologii și cum doriți să vă asigurați că în următorii 5 ani, împreună cu statele membre, ne punem la un loc uh, capacitățile de care uh, dispunem, tocmai și reușim să depășim fărâmițarea, fragmentarea care există în acest moment în Europa din punctul de vedere al investițiilor. Da, în primul rând, um, ar trebui să fie adoptat bugetul pentru următorii șapte ani, ceea ce ne-ar permite să începem să trecem la treabă. Comisia a propus deja mărirea uh, investițiilor tocmai pentru a putea desfășura toate aceste activități. În al doilea rând, cred că am putea folosi într-un mod mai strategic achizițiile publice. Din punctul meu de vedere, achizițiile uh, achizițiile uh, pub, publice în Europa nu sunt folosite la potențialul maxim. Și um, astfel, de exemplu, am putea implica întreprinderi uh, mai mici în acest uh, proces, fiecare cu o contribuție mai mică. Deci dacă am avea o strategie din care să facă parte diferitele părți ale societății, pentru că deja în Europa există hub-uri uh, inovatoare peste tot. Parisul nu mai este uh, vizitat doar pentru a vedea turnul Eiffel, ci pentru a vedea uh, toate noile întreprinderi foarte inovatoare care sunt prezente acolo. Mulțumesc. Acum are cuvântul Alexandra Ghis uh, din partea verzilor de la Comisia IMCO. Executive Vice Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă vicepreședinte executiv. Legea privind serviciile digitale este o ocazie de a reglementa unele probleme de pe piața unică, cum ar fi eh, GDPR și eh, alte chestiuni care se confruntă consumatorii Există campanii de dezinformare țintite la nivel micro și acestea influențează consumatorii și duc chiar la acest capitalism de supraveghere pe care, așa cum îl numesc unii, vă angajați dumneavoastră mm, să protejați datele private și standardele privind drepturile omului la nivel înalt și cum veți lupta împotriva dezechilibrelor de putere veți eh, combate aceste modele de afaceri eh, și eh, modele, modele acestea, cum ar fi microțintirea, aveți, să le, să, aveți de gând să le desfințați cu totul? Eu ce am învățat din, de la acest fenomen al capitalismului de supraveghere nu este că, este că nu noi căutăm pe Google, ci Google ne caută pe noi. Iar uh, asta um, e, asta dă acces la, nu numai la ce cumpărăm noi, ci la ce gândim noi. Eu sunt cu totul de acord cu ce s-a făcut până acum, fiindcă trebuia să facem ceva rapid. Codul de conduită, practică, reprezintă un început foarte bun pe pentru a ne îndrepta pe calea cea bună, fiindcă nu putem sacrifica nici alegerile europene, nici alegerile naționale, pentru că aveam noi nevoie de regulamente în vigoare. Iată de ce cred că avem multe de clădit aici. Nu știu exact uh, care vor fi detaliile acestei legi privind serviciile digitale, dar cred că trebuie să folosim ce avem deja, dar fiindcă suntem presați de timp și trebuie să inventariem uh, aceste drepturi digitale ale cetățenilor, uh, GDPR, să, să fie aplicate de către autoritățile naționale aceste drepturi și să existe și un răspuns al pieței pentru, pentru a avea Um, caracter privat uh, prin design de la, de la sine înțeles și este important să existe și un răspuns din partea pieței pentru a arăta că lucrurile se pot face și altfel. Altfel decât uh, decât uh, a simți că ești forțat să semnezi termen, termenii și condițiile pe care, um, pe care le primești Mie mi se pare că e un exercițiu foarte bun să citești din când în când uh, aceste documente. Acum trebuie să facem un așa fel încât uh, a, a, termenii și condițiile să fie uh, să fie să, să trebuiască să fie scrise într-un mod lizibil, pentru că altfel îmi vine să nu mai semnez. Și asta este reversul uh, medaliei. Da, avem nevoie de regulamente, dar trebuie ca cetățenii să fie mai conștienți de ce fel de viață vor să trăiască, ce fel de democrație își doresc, fiindcă nu poate să fie doar digitală, altfel vom uh, avea de pierdut. O întrebare suplimentară? Să rămânem în uh, sfera digitală, vorbim de încredere și corectitudine. S-a vorbit deja despre potențialul um, um, inteligenței artificiale și a procesului de decizie automatizat. Însă există și uh, dezavantaje. Um, femeile, persoanele de culoare, um, minoritățile, grupurile mai vulnerabile sunt dezavantajate de acest proces decizionar. Cum uh, vă veți asigura că aceste sisteme automatizate nu sunt discriminatorii, uh, mai ales uh, în ceea ce privește anumite grupuri de consumatori. Da, sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește aceste îngrijorări. Adesea spun, uh, când vom avea o societate echilibrată din punct de vedere de gen, atunci putem să avem și inteligența artificială. Problema cu inteligența artificială este că este la fel de inteligentă ca datele pe care le primește și uh, aceste date au și niște tipare pe care le-a creat omul. Iar, uh, iar atunci există riscul că dacă nu facem ceva, aceste inegalități vor fi uh, bătute în cuie. Chiar dacă noi încercăm să le schimbăm, unul dintre principiile unei inteligențe artificiale de încredere, numărul 5, se referă la acest lucru. Dacă nu îți creezi inteligența artificială în așa fel încât să scapi de Uh, de elementele părtinitoare, dacă nu reușești să faci acest lucru, atunci inteligența artificială trebuie controlată de oameni. Iar aceste principii, uh, iar uh, despre care v-am spus și primim reacții la acestea din, punctul, din mediul de afaceri, acest punct, punctul 5 privind eliminarea um, tuturor elementelor părtinitoare, este unul foarte important și ne va permite să folosim tehnologia aceasta cum trebuie. Alessandra Banso de la ID. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă Verstacher. Ați declarat în repetate rânduri că veți sprijini introducerea unor condiții echitabile la nivel global în ceea ce privește concurența. Doriți așadar să dezvoltați instrumente adecvate care să permită să asigure concurența loială atât pe piața internă cât și de dreptul la nivel global. Obiectivul dumneavoastră mi se pare sincer un pic prea ambițios, mai ales având în vedere că dacă facem trimitere la țara mea de origine, dumneavoastră nu ați reușit să gestionați o situație mult mai simplă. De pildă, cazul Tercas, care, după cum bine știți, a dus la prăbușirea a patru bănci și care a genera dificultăți pentru mulți uh, clienți. Aș vrea să știu ce instrumente veți dezvolta în acest caz pentru a asigura o concurență echitabilă la nivel global și pentru ca Europa să aibă în mână aceleași uh, arme ca restul lumii? Tocmai sectorul bancar este unul uh, din cele care a suferit cel mai mult de pe urma crizei financiare. Într-adevăr, poate că acum se înregistrează creștere în zona euro și țările din afara zonei euro, însă, în continuare, pentru multe întreprinderi, uh, e greu să își ramburseze împrumuturi, lucru reflectat în sectorul bancar prin împrumuturile neperformante, împrumuturi care nu sunt rambursate. Iată de ce trebuie să avem grijă și să nu ne pripim, să spunem totul în regulă acum, situația a revenit la normal. Fiecare caz din sectorul bancar e unic. Am încercat să ne asigurăm că contribuabilii sunt protejați, se protejează cât se poate de multă valoare, asta însă nu împiedică ca da, din când în când o bancă să dispară de pe piață, achiziționată foarte probabil de altă bancă, lucru dureros, uneori foarte uh, dureros, pentru că vânzarea nu s-a făcut la prețul corect. Uh, de multe ori uh, consumatorii nu știu ce produse achiziționează au încredere în bancă și rezultă că mm, în cele din urmă cumpără un produs defectuos. Iată de ce am introdus scheme care permit compensarea în cazul unor um, tranzacții um, necorespunzătoare, iar în alte cazuri se poate stabili valoarea pierdută în cazul unei achiziții, unei vânzări frauduloase. O altă întrebare în ceea ce privește concurența. Știm uh, cât este de important să le permitem întreprinderilor să concureze în condiții echitabile și că acest lucru este o condiție fundamentală pentru o piață unică care să poată realmente funcționa. Vă întreb, prin urmare, pentru a evita distorsiuni ulterioare pe piața internă, dacă veți face și cum o revizuire a orientărilor în ceea ce privește ajutoarele de stat în sectorul maritim. Vorbim de un sector care nu a fost inclus în uh, testul de rezistență realizat în luna ianuarie. Da, aveți dreptate. Um, sectorul maritim nu a fost inclus în testul de rezistență pentru că beneficiază de un proces propriu desfășurat uh, în prealabil. S-a realizat o consultare publică amplă pentru a vedea dacă acestea erau adecvate obiectivului, dar urmărea un obiectiv propriu. Am primit uh, reacții destul de ample. În parte am primit răspunsuri cum că nu ar mai fi necesare, altele că funcționează destul de bine sau solicitări de modificare. În ceea ce privește orientările pentru sectorul maritim, acestea vor rămâne ca până acum, asta nu înseamnă însă că nu ne vom concentra pe sectorul maritim. Un uh, factor care ne asigură un sector maritim solid este taxa pe tonaj și am făcut eforturi în ultimii cinci ani pentru ca această taxă pe tonaj să rămână legitimă. Cred că este echitabil pentru sistemul de transport de marfă în sectorul maritim, cât și pentru navele care circulă sub uh, pavilion european. Vom permite în continuare existența acestui sistem de taxare la tonaj, însă în multe cazuri am văzut cum această taxă era folosită în alte obiective care au trebuit să fie după aceea limitate. Sectorul maritim nu va rămâne, prin urmare, o prioritate. Mulțumesc! Acum, domnul Epping, de la ICR, din partea Comisiei Econ. Doamna comisar, ați primit două uh, portofoliu. Sunteți vicepreședinte executiv pentru a pregăti Europa pentru era digitală și comisar pentru concurență. Și aș dori să aflu din partea dumneavoastră cum veți uh, evita un potențial conflict de interese. Concurența trebuie să ducă la o bunăstare pe termen lung a consumatorilor și mm, pentru acest lucru este nevoie de atitudine neutră. Însă, pe de altă parte, o industrie, o strategie industrială mm, înseamnă promovarea anumitor sectoare Um, presupune o abordare mai intruzivă prin intermediul unei strategii industriale. Deci considerați că există un um, conflict de interese între cele două portofolii și cum veți reuși să uh, depășiți acest conflict de interese? Veți uh, construi uh, structuri de guvernanță care să vă permită să gestionați acest conflict de, interese? Da, este prima întrebare pe care mi-am spus-o și eu, pentru că altfel nu văd cum mai putea accepta o asemenea provocare, pentru că independența uh, autorității, autorităților care veghează la respectarea uh, legilor nu trebuie să fie pusă sub semnul întrebării, In, pentru că nu contează din ce țară provii, cât de mare ești ca întreprindere și așa mai departe în fața legii. Și există două perspective din acest punct de vedere. În primul rând, modul în care este structurată Comisia Europeană. DigiComp și comisarul responsabil pentru concurență fac parte din comisie în, în sine. Și acest lucru s-a întâmplat uh, și este o realitate de la bun început. Deci lucrurile întotdeauna au fost uh, în felul următor. Comisarul responsabil pentru concurență a făcut parte din colegiul de uh, comisar și toate, orice decizie luată în domeniul uh, concurențial este o decizie uh, luată în mod colegial. Justificarea este că fiecare decizie face obiectul um, unei examinări legale duble și Ultima confirmare primită a fost uh, din anul 2011, ocazie cu care s-a examinat uh, um, tocmai această uh, structură. Tribunalul a examinat atât legalitatea din punct de vedere structural, cât și din punct de vedere a respectării drepturilor omului. Deci și sentința a fost una pozitivă, deci din punct, din punct de vedere structural nu există nicio problemă. A doua perspectivă este legată de activitatea uh, cotidiană. În procesul decizional uh, personal și al echipei mele. Ne, uh, bucur- ne bucurăm de un aviz din partea economistului șef, de exemplu, și din partea serviciului juridic, serviciul juridic care știe că orice decizie luată trebuie să reziste în fața oricărui uh, tribunal. Și, uh, de asemenea, economistul șef trebuie să ne mm, prezinte perspectiva economică care să, ne, care să fie utilă tocmai pentru a separa cele două domenii, așa cum a spus și dumneavoastră. Mulțumesc. O întrebare suplimentară. Mulțumesc, doamnă comisar. Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii au politici concurențiale bine dezvoltate, cu obiective similare, dar cu abordări uh, diferite. În, uh, în, Uniunea Europeană abordarea este una administrativă, în Statele Unite ale Americii este o abordare bazată pe dreptul uh, penal mai, de, mai degrabă. În Uniunea Europeană există norme stricte când vine vorba de ajutorul, subvențiile de stat. În SUA normele sunt mult mai laxe. Considerați că Uniunea Europeană ar avea ceva de învățat din partea Statelor Unite ale Americii și dacă da, care sunt aceste puncte unde am putea învăța ceva de la americani? De la un caz la altul, Um, am avut multe de, de învățat în mod uh, re, reciproc. De exemplu, în cazul unor uh, fuziuni, putem lucra împreună cu echipele americane pentru a ne ajuta reci, reciproc, pentru a înțelege că dacă există preocupări legate de concurență cu ocazia unei uh, fuziuni, uh, că există, că găsim o soluție care să fie acceptabilă pentru ambele autorități, atât uh, cele americane cât și cele uh, Uh, europene. Deci există o formă de cooperare care ne permite să învățăm reciproc. Sistemul american este într-adevăr diferit și sunt de acord cu modul în care l-ați descris dumneavoastră, însă cred că ideea de bază, ideile de bază sunt uh, aceleași și pentru că de la bun început am învățat multe din partea am, am, uh, americanilor. Normele antitrust și de uh, gestionare a fuziunilor au fost preluate de la americani. Uh, subvențiile, ajutoarele de stat sunt o idee uh, europeană și uh, americanii, pe, uh, pe de altă parte, încep să Ehm, pune sub semnul întrebării anumite practici europene, de exemplu scutirile, imensele scutiri fiscale conferite anumitor întreprinderi pentru că acestea să își stabilească reședința, eh, sediul social în țara respectivă. Ceea ce este important este să fie purtată o conversație globală privind eh, o fiscalitate eh, echitabilă în toate jurisdicțiile. Mulțumesc, domnul Van din partea Econ Imco GUE. Mulțumesc foarte mult, doamnă, eh, doamnă președinte, doamnă comisar desemnat. În observațiile dumneavoastră mm, spuneați că vreți să luptați pentru o societate echitabilă, corectă. Mă bucură, sau, mă bucur să aud acest lucru, asta face și grupul meu politic. Vrem să avem și o impozitare echitabilă a întreprinderilor. Ați amintit în eh, trecere acest lucru, dumneavoastră sunteți de altfel și răspunzătoare pentru introducerea unui impozit digital sau pentru impozitare echitabilă a întreprinderilor eh, digitale. În uh, mandatul anterior, Parlamentul deja a prezentat o propunere ambițioasă referitor la ce formă ar putea să ia acest uh, impozit. Ca impozitarea, de pildă, să se facă acolo unde se se înregistrează activitatea economică desfășurată de această întreprindere pentru a proteja micile și mediile întreprinderi inovatoare, mai ales în ceea ce privește o impozitare echitabilă. Veți reprezenta această poziție și la G20 și dacă acolo negocierile vor eșua pentru că interesele sunt nenumărate și contradictorii. Veți reintroduce această abordare unică în procesul european. Cum vreți să depășiți acest blocaj? E greu să fii foarte optimist în ceea ce privește impozitarea europeană, fiindcă lucrurile durează mult și când obținem rezultate, durează iarăși mult timp până se aplică la nivel general regulile. Acestea fiind spuse, și pe mine chiar m-a surprins progresul care s-a înregistrat. Când uh, eram uh, ministru la mine acasă și uh, noi aveam președinția, eram președinte la, la Ecofin și uh, eu uh, susțineam o propunere de taxare, iar uh, unul dintre colegii mei mi-a spus că nu se va întâmpla asta niciodată, nici să nu visez. Și acum, iată, uh, șase ani mai târziu, propunerea a fost adoptată și eu, iată, am visat corect. Lucrurile acestea, deci, se pot întâmpla în Comisia Moscovici sau au trecut în, cu unanimitate 14 legi în la Consiliu. Deci se poate face. Acum însă problema este că avem niște legi care nu au trecut, care sunt foarte importante, cum ar fi uh, baza consolidată de impozitare. Chiar dacă vorbim despre o taxă, o rată de impozitare minimă, dacă nivelul variază, atunci degeaba avem o rată unică. Avem nevoie de, această legislație importantă. Al doilea lucru care ne lipsește este raportare publică pe țară funcționează lucrurile în, în sectorul financiar. Din câte știu eu, avem un sector financiar, deci nu cred că este o provocare prea mare și cred că directorii de companii pot să se mândrească cu aceste informații, câte impozit, ce impozit au plătit, ce cifre de afaceri au și ce, câți angajați au și așa mai departe. Și aceasta schimbă perspectiva, deci, în ceea ce privește impozitarea. Iată de ce eu uh, sunt oarecum optimistă că vom putea ajunge la un uh, acord uh, general privind impozitarea. Dar dacă nu se, întâmpl- dacă nu se va întâmpla așa, bineînțeles că <coughs> vom cere o soluție la nivel european. Și eu admir statele membre care au spus că vor o soluție europeană sau mondială. Dacă însă nu se va întâmpla acest lucru, vom face noi asta pentru a Uh, normaliza situația. Mulțumesc. O întrebare suplimentară? Da, cu mare plăcere o întrebare secundară. În ceea ce privește inițiativele legislative privind impozitarea, știm că acestea sunt blocate la Consiliu. Iată de ce ar fi inspirat uh, să schimbăm dispozițiile ca să nu mai se aplice în temeiul articolului 116 unanimitatea la Consiliu, ci uh, să se ia decizie prin majoritate, mai ales în ceea ce privește impozitarea întreprinderilor. Vă veți angaja să-l convingeți pe colegul dumneavoastră de Gentiloni în acest sens, care de altfel s-a pronunțat pe o linie asemănătoare, eu ce puțin așa am înțeles, pentru a avea ce puțin doi comisari din Colegiul Comisarilor care să militeze uh, pe această cale. Uh, da. Posibilitatea de a folosi articolul 116 există. Acum există un proces prin care fiecare stat membru uh, în care, prin care participă fiecare stat membru, iar, prin, iar acest articol va spune că dacă unele state membre au prevederi care dăunează concurenței, se, poate, se pot începe negocieri cu statul respectiv pentru a-și schimba prevederile. Dacă acestea nu sunt încununate cu succes, se poate înainta o propunere, iar aceste propuneri pot beneficia de, de procesul decizionar obișnuit. Și cred că ar trebui să, să analizăm această posibilitate, să vedem ce ar însemna asta nu e de la sine înțeles că lucrurile ar fi încunate cu succes, dar este important să ne folosim de instrumentele pe care ni le oferă tratatul acolo unde sunt necesare. Mulțumesc! Am încheiat prima rundă a întrebărilor și începe a doua rundă. Dau cuvântul doamnei președinte ITRE, doamna Valea. Mulțumesc! Mulțumesc că mi a dat cuvântul. Începem cu Marcus Ferber de la PPE, coordonator la Econ. Vă mulțumesc, doamna Festager. Aș dori să revin la întrebarea pe care i-a, v-a adresat-o domnul Epping, pentru că nu m-a convins răspunsul dumneavoastră. Dacă ați fi răspuns la fel uh, în urmă cu 5 ani, aș fi putut uh, înțelege eventual, însă acum sunteți vicepreședinte executivă cu un portofoliu extins, sunteți, veți fi responsabilă de trei uh, portofoliu. Data trecută era vorba de unul singur și conflictul de interese este acum într-o situație diferită și lucrurile uh, arată altfel decât uh, le-ați descris dumneavoastră, pentru că dacă ar fi să vedem dumneavoastră ascultare, atunci am ajunge conclu- la concluzia că nu am, nu am mai avea nevoie de un comisar responsabil pentru concurență, pentru că lucrurile oricum sunt rezolvate într-o direcție uh, generală din Comisia Europeană. Însă, domnul Juncker ne-a, uh, ne-a promis de la bun început că uh, lucrurile uh, arată altfel. Deci nu puteți să vă ascundeți în spatele paravanului colegial. Deci cum doriți să rezolvați această uh, problemă a conflictului de interese între diferitele portofolii? Aveți dreptate uh, că spuneți că e nevoie de altceva, fiindcă eu pot să iau unele decizii prin empowerment, dar uh, sunt încă răspunzătoare în fața colegilor mei, uh, apoi uh, unele decizii se iau de către colegiu pe de întregul. Până acum nu am discutat despre deciziile de concurență la nivelul uh, colegiului comisarului, comisarilor, dar uh, urmărim uh, aceeași procedură. Avem uh, întâlniri săptămânale cu șefii de cabinet, uh, pentru a se ajunge la decizii colegiale în adevăratul sens al cuvântului, fiindcă așa trebuie să aibă loc lucrurile. Iar în al doilea lucru, și uh, eu cred că voi avea un uh, titlu, titlul portofoliului este foarte impresionant, iar uh, propunerile, dar propunerile legislative vor fi luate de colegii mei de la piața unică, la afaceri externe, nu o să nu o să, să semnez eu aceste, pro, aceste decizii, ci colegii mei. Este important să nu uh, subestimăm ce ne învață tratatul în acest sens. Fiindcă, pe de o parte, avem uh, independența uh, autorităților de aplicare a legii, care nu este negociabilă, apoi independența informațiilor de piață, pentru colegii care se ocupă de propuneri legislative și dacă nu se garantează aceste lucruri, atunci riscăm, că, ris, riscăm să nu ajungem la uh, o la o relație constructivă între regulamente și autoritățile de aplicare a legii și astăzi poate vom discuta despre uh, marile companii te- tehnologice, despre big data și cred că acest fel de cooperare este necesară. Uh, deci trebuie să ne folosim de instrumentele pe care ni le oferă deja tratatul și, eh, și eh, de deciziile tribunalelor, precum și acest sistem de control și verificare necesar al deciziilor. Mulțumesc și o întrebare suplimentară. Da. Piețele digitale se transformă foarte rapid și, din păcate, uh, uh, procesele, uh, procedurile în instanță sunt destul de greoaie și concluziile pot să fie diferite și nu considerați că în cele din urmă am avea nevoie de proceduri mai rapide în domeniul concurențial dedicate domeniului digital pentru că dacă durează șase ani până se ajunge la o decizie, așa cum s-a întâmplat cu uh, Google, este prea mult. Uh, lucrurile deja se schimbă în lumea digitală în șase ani. Există aici două perspective. În primul rând, așa cum știți, pentru prima dată avem o procedură uh, standard a măsurilor uh, privind intermediarii. Pentru prima dată în 20 de ani nu s-a luat încă nicio decizie, fiindcă și aici uh, ne așteptăm ca companiile să se apere și asta, unul, În al doilea rând, am putea să ne gândim ce fel de instrumente avem nevoie, dacă vedem ce s-a propus în Olanda sau ce s-a făcut în Marea Britanie, Acolo există o modalități diferite de a reorganiza piața. Dacă, concuren- dacă uh, autoritatea de concurență constată că există niște probleme, iar aceste instrumente pot fi avute în vedere în ceea ce privește reorganizarea sistemului. Atunci nu se ajunge la pedeapsă, fiindcă nu s-a constatat o încălcare, dar uh, se pot uh, da niște um, niște sfaturi directe sau chiar uh, ordine uh, care pot fi acționate în, în uh, instanță, bineînțeles, în ceea ce privește modul în care operează piața. În uh, economia digitală, concurența nu se manifestă doar pe piață, ci și, la, ci și pentru piețe. În uh, În Europa am avut astfel de cazuri și eh, iată de ce trebuie să devenim eh, autoritatea de reglementare a pieței. Și acest lucru trebuie discutat, fiindcă în momentul în care se stabilesc regulile acestea trebuie să, să eh, sprijine concurența loială, ceea ce nu e de la sine înțeles, că am văzut ce s-a întâmplat cu Google, Google 1 și Google 2. Mulțumesc. Doamna Schaldemose. Det er dejligt at se dig her. I fem år, der har du øh, Vă mulțumesc. Er în acest cinci ani eh, ați eh, eh, dat amenzi pentru a asigura concurența loială. Acum vreți ca Europa să fie pregătită pentru epoca digitală și vorbiți despre încredere și echitate. Asta pentru noi, socialdemocrații, sună foarte bine, dar la ce vă referiți? Ce veți face pentru lucrătorii pe platformele digitale? cum veți proteja copiii de uh, problemele care putea apărea pe internet. Vă, găsi, vă gândiți la mai multă legislație, mai multă aplicare a legislației. Dați-ne și niște detalii, fiindcă e foarte important să facem ceva în acest sens. Mulțumesc uh, foarte mult uh, pentru modul în care ne-ați prezentat câte provocări avem pe următorii ani. Fiindcă asta ne arată că trebuie să ne mișcăm repede. Cred că multă lume a fost nemulțumită, fiindcă lucrătorii de pe platformele digitale, de pildă, au condiții de muncă foarte proaste. Iar acum uh, analizăm uh, o posibilitate de derogare de la regulile concurenței, care există deja, ceea ce ar însemna ca cei care sunt într-o situație similară unui lucrător independent care nu depinde de angajatorii lor, se pot organiza și se, poate organiza, se pot organiza în sindicate, să zicem, ca și în uh, alte locuri de muncă. Pot exista și acorduri colective de muncă. Astea sunt foarte importante pentru noi, fiindcă nu este suficient uh, să trimitem aceste cazuri la autoritățile de concurență naționale, fiindcă este o chestiune pan-europeană. Unele dintre aceste platforme își uh, activează la mai multe state membre, deci trebuie să, exi- să existe posibilitatea de a te organiza ca lucrători. Iar această organizare uh, îți asigură condiții de muncă mai bune. Acum, dacă ne uităm la conținut, există conținut ilegal și uh, conținut foarte dăunător fiindcă acest conținut dorește să distorsioneze dezbaterea publică, de pildă în cazul alegerilor. Trebuie să avem o abordare diferită în funcție de conținut. Și asta putem face, de pildă. Poate mi se pare cam. Uh, um, cam ferm, dar avem și un uh, cod de conduită pentru a face față acestor uh, abuzuri. Iar uh, unii dintre furnizorii de platforme au uh, semnat acest cont de conduită. M-ați întrebat dacă avem nevoie de mai multă legislație. Asta va fi o discuție foarte interesantă. Ce facem cu uh, legislația privind comerțul electronic din anul 2000 și așa va fi o discuție foarte interesantă în Parlamentul European. Întrebarea suplimentară. Da, aceasta este într-adevăr o discuție foarte importantă. Dar uh, dați-mi, să, dați-mi voie să vă prezint o altă perspectivă. Să zicem că veți fi confirmată în funcție. Peste 5 ani, ce schimbări vor observa consumatorii, lucrătorii, cetățenii? Cum uh, vor, își vor da seama că s-a pregătit Europa pentru epoca digitală? În primul rând, sper că uh, le vor mulțumi uh, aleșilor lor locali pentru uh, schimbări. Asta va fi mai evident, fiindcă una e să fii membru al Parlamentului ales de cetățeni și alta este situația noastră, dar dacă vrem să avem noi un efect concret, va trebui să schimbăm foarte multe lucruri, să schimbăm discuția, dar și să, să aplicăm legislația adoptată deja, fiindcă dacă ne gândim doar la o legislație nouă, ei bine, legislația trebuie să treacă printr-un proces lung, trebuie să existe și o evaluare a impactului, să facă și o propunere a comisiei, după aceea ajunge Parlament și la Consiliu. Dacă vrem să avem un impact concret, atunci sper ca Parlamentul să colaboreze cu noi pentru a ne asigura că ce se adopte se și aplică. Și apoi se monitorizează aplicarea, fiindcă legiuitorii au uh, adoptat legi foarte importante. Și dumneavoastră ați făcut parte din acest proces. Deci respectarea legii este un lucru foarte important. Vă mulțumesc. Domnul Lockegard are cuvântul de la Incoriniu. Vă mulțumesc foarte mult. Acum, uh, dacă tot uh, s-a început cu daneza, să vorbim cu toții daneza la rând. În răspunsurile dumneavoastră în scris ne spuneți că IMM-urile reprezintă însăși coloana vertebrală a economiei europene și pe bună dreptate. Peste 90% din uh, întreprinderile europene sunt IMM-uri. Întrebarea mea însă e următoare. Cum putem sprijini aceste IMM-uri cu mai puține obstacole la nivel juridic? Cum puteți dumneavoastră sprijini aceste întreprinderi pentru ca ele să își uh, dezvolte întregul potențial la nivel digital? Pot exista anumite inițiative menite să le facilite, să le ușureze viața. nu e așa? Întreprinderile nu stau să aștepte să vadă ce facem noi să nu credeți că ele stau și așteaptă să vadă ce face Bruxelles, pentru că de acolo le vin uh, veniturile. Nu. Întreprinderile sunt ocupate cu a pătrunde pe piață pentru, pentru a capta clienți și așa mai departe, doar așa cresc. Într-adevăr, trebuie să facem o deosebire între um, măsurile care se pot aplica marilor întreprinderi și IMM-urilor. Și cred că Parlamentul a ținut cont de acest lucru în multe inițiative legislative, mai ales pentru că IMM-urile reprezintă majoritatea întreprinderilor noastre. Un lucru pe care putem face însă pentru întreprinderi când vine vorba de alegerea sediului e să facem ca normele să se aplice în mod uniform pentru licitațiile publice. Colega mea, doamna Vienskova, s-a concentrat pe acest lucru pentru ca normele pentru achizițiile publice să fie uniformizate, pentru ca micile și mediile întreprinderi să poată avea acces la aceste achiziții publice. De pildă, în sectorul apărării există un instrument pentru IMM-uri. Se poate profita de acesta. Finanțarea care există la ora actuală pentru IMM-uri și ea poate fi valorificată la maxim. Cred că planul Juncker a oferit excepții la un număr, uh, pentru un număr considerabil de întreprinderi. Acum problemele apar în ce privește accesul la forța de muncă calificată. Multe IMM-uri se lovesc de obstacole în ceea ce privește posibilitatea de a angaja forța de muncă calificată. Eu uh, respect uh, faptul că Uniunea Europeană are competențe limitate în ceea ce privește învățământul, însă ar trebui să ne gândim și să primim acest lucru drept un domeniu strategic, mai ales în ceea ce privește competențele digitale Aici uh, putem interveni, de pildă, pentru că o întreprindere, oricât ar fi ea de digitală, dacă nu găsește angajații potriviți, nu va putea să se dezvolte. Domnul uh, Lockegaard, întrebarea cu numărul 2. Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră, mi se pare foarte interesant și eu cred că mai e mult de făcut în continuare pentru a ușura un pic poverile care planează asupra acestor întreprinderi. Când am fost raportor în la directiva privind accesibilitatea, m-am lovit de o parte din aceste probleme. Existau întreprinderi care erau micro-întreprinderi, întreprinderi cu un singur om și cărora le era foarte greu să se încadreze în această legislație atât de complexă. E foarte important ca pentru aceste întreprinderi, micro-întreprinderi, legislația să nu fie atât de împovărătoare. Dumneavoastră v-ați dat angajamentul de a include aceste întreprinderi în sectorul digital. Da, cu mare plăcere. Da, eu îmi iau angajamente și pentru aceste întreprinderi. Vorba e că deja m-am ocupat de toate aceste aspecte. Și când eram ministru în Danemarca, Problema e că e foarte greu să ușurezi această povară administrativă. Cel mai bine e să eviți de la bun început aplicarea acestor uh, poveri administrative. Trebuie să facem uh, o filtrare cât se poate de um, atentă și să vedem ce se poate aplica, dacă există soluții digitale care să facă, um, să ducă la o simplificare a acestei administrații care unor poate fi atât de împovărătoare. în loc ca o mică întreprindere să angajeze, să fie nevoită să angajeze o persoană cu jumătate de normă pentru a gestiona aceste aspecte administrative. În ceea ce privește IMM-urile și micro-întreprinderile, trebuie să facem mai puține promisiuni și să facem mai mult, pentru că cred că aceste întreprinderi deja s-au săturat de promisiunile noastre și ele trebuie să realizeze multe formalități administrative, dintre care multe nu se pot face pe internet. Cred totuși că am făcut multe pentru IMM-uri, și uh, sper că vom reuși să îmbunătățim în continuare situația lor. Mulțumesc, urmează doamna Pilar del Castillo. Vă mulțumesc, doamna președintă. Sunt de acord cu mm, scrisoarea de misiune a dumneavoastră și cu faptul că regulile de, com- de concurențiale din Uniunea Europeană trebuie să fie adaptate epocii digitale și trebuie să recunosc că legea concurențială în Uniunea Europeană a permis îmbunătățirea accesului la infrastructura digitală. Însă, să nu uităm că există și infrastructură digitală, cum ar fi aplicații de efectuat plăți și, în anumite cazuri, această infrastructură a devenit o portiță de acces pentru crearea unor bariere în calea inovării și în cazurile respective. Aș dori să vă întreb ce veți face pentru a elimina aceste noi uh, blocaje, bariere, uh, limite care țin cont de naționalitatea utilizatorilor, de exemplu, și limite privind accesul la date. Mulțumesc, doamna Festager. Dacă este să ne uităm la cifrele generale, înțelegem că Europa este destul de conectată la internet, însă uneori dacă locuiți la țară, vă dați seama că internetul nu prea funcționează, deci trebuie să depășim și această uh, diferență, această prăpastie uh, digitală care există în Europa. Deci, um, și din punctul de vedere al uh, infrastructurii fizice există diferențe care sunt uh, resimțite de cetățeni și din acest punct de vedere legislația privind platformele dedicate întreprinderilor va intra mm, curând în vigoare, cred că vara uh, anului viitor și um, în funcție de platformă, această legislație va permite întreprinderilor să vadă în mod transparent uh, Uh, unde se află în ierarhia de pe platforma respectivă și dacă nu sunt mulțumită de locul respectiv, să afle și motivele pentru care se află pe uh, poziția respectivă și în plus să aibă un partener cu care se poate discuta, uh, să înțeleagă de ce lucrurile stau așa cum stau. Am făcut acest lucru într-un mod foarte prudent pentru a nu impune o sarcină administrativă, o povară administrativă prea mare, și uh, trebuie să înțelegem că cei care uh, gestionează uh, piața trebuie să uh, respecte uh, normele concurenței loiale, pentru că dacă nu fac acest lucru, ne confruntăm cu o problemă și um, am văzut că în momentul în care o întreprindere este uh, proprietatea, proprietara pieței uh, respective nu va face decât să-și promoveze propriile produse și uh, Uh, trebuie să ne asigurăm că o asemenea situație va putea fi uh, evitată în piețele care se schimbă atât de rapid. Da, în ceea ce privește infrastructura digitală, dincolo de cea uh, fizică. Oricum, în contextul în care uh, Europa face, este confruntată cu o concurență acerbă internațională, cred că avem nevoie de o agendă ambițioasă europeană industrială, cu, o, cu scopuri uh, concrete, cu un calendar uh, specific. Pe de altă parte, ținând seama de faptul că pe plan uh, inter, internațional uh, Europa nu are o pondere atât de mare, uh, sunteți dispusă să, să modificați modul în care politica concurențială și normele din domeniul concurenței funcționează tocmai pentru a sprijini o asemenea strategie industrială. Mulțumesc, doamna Festager. Da, un exemplu specific despre cum folosim aceste norme în acest moment se uh, referă la activitatea desfășurată împreună cu statele membre pentru protejarea intereselor prioritare ale, Uni- ale Uniunii Europene. Um, există mai multe state membre care lucrează împreună la următoarea generație de dispozitive microelectronice. Aceste noi uh, chipsuri vor fi, uh, chip, chipuri electronice vor fi foarte utile, de exemplu, uh, din, pentru a face față schimbărilor climatice, pentru că au un consum energetic foarte redus. Va Um, este posibilă de asemenea atragerea unor investitori uh, particulari în acest domeniu. Pentru fiecare euro investit de state vor veni 3-4 euro din partea sectorului uh, privat. Există și alte exemple legate de viața de durata funcționării bateriilor. Nu ne concentrăm uh, doar pe anumite sectoare, ci pe domeniile unde am văzut că piața nu funcționează singură suficient de bine și unde există o adevărată uh, plus valoare și cred că în acest sens ar trebui să fie înțeleasă o adevărată strategie industrială. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Kaili, Comisia ITRA, grupul politic Ashida. For your answers, you're uh, raising... Vă mulțumesc pentru aceste răspunsuri. Uh, ne ridicați așteptările de competitivitate la nivelul uh, Europei în epoca digitală. Doamna președinte a vorbit despre suveranitate tehnologică. Cum putem rămâne deschiți inovării și să nu cădem în capcana protecționismului excesiv? Ați vorbit apoi despre reciprocitate. Ați spus că în afară de uh, regulile privind uh, taxarea și ajutorul de stat în uh, China, ce alte elemente, la ce alte elemente v-ați mai gândit? Și pe baza experienței dumneavoastră, nu este momentul acum de a redefini abuzul de poziție dominantă pe piață în epoca digitală, incluzând aici și, și posesia de date pentru a um, completa legea Uh, existentă. Mulțumesc, uh, doamnă comisar de sănătate, aveți cuvântul. Da, uh, aveți dreptate, trebuie să ne dăm seama ce reprezintă putere piață, fiindcă dacă e să luăm un exemplu mai vechi de ceea ce înseamnă puterea pe piață, cota, pe piață, cota de piață înseamnă putere pe piață, dar dacă, de pildă, există capacitatea de a strânge date, ai put- poți să n-ai o cifră de afaceri. Ehm, nu din contactul direct cu consumatorii, ci apoi o cifră de afaceri din publicitate. Trebuie să înțelegem mai bine cum funcționează lucrurile și din fuziune am învățat foarte multe. Am văzut cum pot fi folosite datele ca, ca, o activ, ca un activ pentru inovare, dar și, ca o piedică în calea inovării, fiindcă fără datele necesare, foarte greu poți produce, crea serviciile de care au nevoie oamenii. Și asta devine cu atât mai important uh, când vorbim despre inteligența artificială. Fiindcă dacă avem datele, putem face și mai mult cu uh, inteligența artificială. Trebuie să vedem ce facem cu toate cu toate datele finanțate în sectorul public uh, extraordinar pe care le avem la dispoziție. Să nu fim mai catolici decât, decât papa, dar să, să nu ajungem în situații care să ne dăuneze, fiindcă dacă fiindcă acum avem nevoie de informațiile tehnice pentru a folosi aceste date și avem date extraordinare în Europa. Să ne gândim ce putem face cu, cu investițiile, cu, cal, cu investițiile în calculatoare super performante care sunt la nivel foarte înalt și să ne gândim ce facem cu Galileo și cu Copernicus și aici avem date, date excelente care sunt extraordinare pentru, uh, pentru uh, agricultori, de pildă, care astfel folosesc mai puține pesticide și așa mai departe. Dar vrem să le dăm de aceste date și celor care nu vor să plătească pentru aceste date sau care ar putea plăti pentru aceste date. Aceasta este discuția pentru, uh, pe care trebuie să o avem. Trebuie să ne gândim că aceste date să nu fie disponibile numai celor mari, ci și celor mici. Acum, în domeniul uh, inteligenței artificiale despre care ați vorbit, credeți că Europa ar putea să devină un jucător mondial uh, având în continuare standarde etice ridicate la nivelul industriei, instituite prin legislație, de pildă protejarea cetățenilor care au fost excluși de companii de asigurări pe baza clasificării de inteligență artificială. Cum putem evita un cadru unic, simplistic pentru utilizatorii de date uh, la nivelul sectoarelor industriale sau de apărare sau de sectorul medical. Așa cum ați spus, uh, oamenii de știință încearcă să obțină date de bună calitate și în același timp uh, am transformat inteligența artificială într-o armă. Nu putem să avem o soluție unică, fiindcă uh, Vreau să vă întreb, nu știm ce date se strâng prin camerele de vederii sau prin microfoanele de pe telefoanele sau alte diapozitive ale noastre. Poate cetățenii ar trebui să aibă mai multă opțiune aici. Dacă ați putea să eh, ne spuneți mai multe despre acest lucru și în contextul evitării protecționismului ex- excesiv. Mulțumesc, eh, doamna comisar de senat. Nu cred că putem să fim lideri mondiali fără orientări eh, etice. Pierdem dacă spunem că vrem să facem lucrurile la fel ca în restul lumii. Haideți să agregăm datele de la toată lumea, indiferent de unde vine și să ne investim toți banii în uh, asta. Am pierde dacă am face asta, fiindcă inteligența artificială ar trebui să fie creată pentru a-i ajuta pe oameni. Asta este un anumit fel de inteligență artificială, o inteligență artificială cu un scop. Și dacă ne uităm la ce ne pricepem noi, ne dăm seama că e vorba despre servicii medicale, grijiri medicale, mediu înconjurător, mobilitate toate aceste lucruri ne sunt necesare pentru îmbunătățirea societății. Deci avem o bază bogată, însă aceste active sunt active invizibile. Trebuie să le înțelegem și să le apreciem pentru a clădi pe baza lor. Și dacă facem asta, da, trebuie să facem acest lucru și pentru asta și, și um, atunci putem să devenim lideri mondiali. Dar această încredere pe care o clădim ne va ajuta uh, cetățenii să înțeleagă că ce facem noi este pentru ei și nu împotriva lor. Și asta înseamnă o societate care funcționează bine. Mulțumesc. Doamna Scott Cato, de la Vers, de la Comisia Econ. I'm delighted. Sunt încântată că Doamna von der Leyen și-a luat angajamentul de a propune un uh, nou pact ecologic european în primele 100 de zile. Trebuie să ne asigurăm că normele de concurență sprijină mai degrabă decât uh, să creeze un obstacol pentru această inițiativă. Știu că echipa dumneavoastră revizuiește la ora actuală orientările care guvernează sectorul energiei și aș vrea să știu cum veți sprijini ceea ce în uh, scrisoarea dumneavoastră de misiune se numește adaptarea la o nouă strategie climatică. Veți introduce un audit intern pentru a vă asigura că normele privind ajutorul de stat uh, respectă normele climatice europene. Vă veți asigura că reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră se reflectă în noua strategie pentru energie și că ajutoarele de stat ascunse oferite combustibililor fosili vor fi eliminate doriți să extindeți ajutorul de mediu în cadrul uh, regulamentului privind excepțiile, excluzând de aici uh, ajutorul acordat uh, aviației. Da, aveți dreptate. Am inițiat un test amplu de rezistență, după care vom face o revizuire a multora din orientările noastre un uh, lucru e deja bine dezvoltat și anume orientările pentru sistemul de comercializare a certificatelor de emisii, ETS, și anume pentru că vrem să fim deja gata când începe noua perioadă de tranzacționare. E important uh, să începem o consultare publică um, într-un interval destul de scurt. Obiectivul nostru este la acest capitol să ne asigurăm că cât se poate de puține sectoare să fie să poată fi compensate pentru costurile directe și indirecte ale emisiilor. Și aceste certificate pe care trebuie să le achiziționeze pentru a putea produce emisii. Trebuie să discutăm, pentru că, bineînțeles, încercăm să reducem la minim această listă. Toate acestea trebuie discutate și cu taxa pe carbon, avem orientările ETS, bineînțeles, pentru că există riscul uh, de localizării emisiilor de carbon. Deci trebuie să vedem și cum uh, stau lucrurile cu această taxă la frontieră pe carbon. Pactul ecologic va intra în. Uh, va fi luat în calcul, bineînțeles de un lucru trebuie să ținem cont și anume că noi nu, nu oferim ajutoare de stat. Statele oferă aceste ajutoare de stat și trebuie să ne asigurăm că atunci când acestea sunt oferite, ele nu distorsionează concurența și nu afectează relațiile comerciale. Orientările care guvernează ajutoarele de stat fac parte din întreg cadrul asumat de statele membre. În ceea ce privește aeroport, aeroporturile, da, am uh, extins regulamentul referitor uh, la scutirile pe categorii pentru a include aici aeroporturile din motive de uh, conectivitate și cred că vor rămâne aici. Foarte bine, întrebare secundară. În tranziția, tranziția la o economie ecologică are nevoie de finanțare considerabilă din uh, surse publice. Uh, pentru a putea face această tranziție. Însă sectorul bancar privat a beneficiat deja de 650 de milioane de euro uh, în cazuri destul de mm, neclare de rezoluție bancară. Veți uh, alinia rezoluția din 2013 referitoare la bancă, la bănci, pentru a ne asigura ca banii necesari pentru noul pact ecologic să nu fie direcționat înspre instituții bancare neperformante. avem se înregistrează la ora actuală, nu știu dacă se spun tendință, dar cel puțin constatăm că tot mai puține bănci au probleme. Lucru încurajator, bineînțeles. Vedem însă că statele membre sunt tot mai dornice să recurgă la scheme care nu prevăd niciun ajutor. Nu e un ajutor de stat, ci e vorba de conformitate de piață și se investește conform, ca și cum ar face un actor privat pe piață. Lucru foarte bun pentru a putea elimina împrumuturile neperformante care au tras în jos sistemul bancar al statelor membre. Vedem uh, că comunicarea bancară este în multe privințe adecvată obiectivului va exista întotdeauna un element de control al ajutoarelor de stat în cele din urmă, când uh, se va finaliza Uniunea Bancară. Nu vrem să ne pripim, vedem că mai există reverberații ale crizei financiare, există în continuare anumite împrumuturi care nu pot fi rambursate, iată de ce suntem prudenți. Acum, fi spuse toate acestea, ce am constatat din activitatea noastră privind ajutoarea de stat e că există state membre care investesc în energiile regenerabile, da, și sunt de acord uneori, creează un mecanism de capacitate, dar cu un obiectiv, și anume obiectivul de a investi, uh, de a face investiții semnificative în acest sector. Mulțumesc! Mulțumesc. Urmează domnul Juvan din partea grupului ID. Vă rog. Mulțumesc, uh, doamnă Vestager, vă felicit pentru activitatea dumneavoastră de până acum și vreau să vă adresez o întrebare cu privire la răspunsurile dumneavoastră scrise. Dumneavoastră spuneți că aveți încredere de nestrămutat în piața unică, dar uh, Uniunea Europeană nu a înregistrat progres în ceea ce privește digitalizarea și inteligența artificială și nu a reușit nicio țară să înregistreze progres într-un anumit sector prin bariere tarifare și netarifare apărând acest sector. Deci cum putem să prindem, din noi, prindem noi din urmă pe ceilalți în aceste domenii, fără să punem sub semnul întrebării dogma liberului schimb și unele tratate existente și fără să Uh, avem o frontieră externă pentru această piață unică eficientă ca um, prietenii noștri chinezi americani. Mulțumesc! Domnul Vestager, afacerile cresc tocmai pentru că pot să facă comerț. Probabil că vă dați seama că o mare parte a acestui comerț este în cadrul Uniunii Europene. Două treimi din comerțul uh, nostru se desfășoară între statele membre. Iar pentru a prinde din urmă, și aveți dreptate dacă există mai multe elemente diferite, uh, există un index al digitalizării și dacă vedem care sunt uh, cele patru state membre din top, vedem că sunt la același nivel precum Corea de Sud. Iar cele din uh, urma clasamentului sunt la nivelul Rusiei. Cele patru din uh, urma clasamentului sunt la nivelul Rusiei. trebuie prinse din urmă, deci, uh, unele state membre. Iată de ce uh, este important să, să se facă progres aici și la nivelul investițiilor. Uneori nu ne dăm seama care sunt uh, calitățile noastre, fiindcă la nivelul sectorului digital B2B uh, tiparul este diferit ceea ce privește consumatorul privat, când ne uităm la uh, mass media socială, conectivitatea uh, socială și așa mai departe. Deci aici avem uh, niște calități ce se pot folosi în ceea ce privește inteligența artificială, quantum computing, pentru a executa această prindere din urmă. Și bineînțeles e nevoie de banii necesari. Iar aici o să avem nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru a aproba bugetul, pentru a nu pierde timp când vine vorba de aceste investiții cruciale. Mulțumesc. O întrebare suplimentară? Da, sigur, cu mare plăcere. Vreau să să vorbesc și despre faptul că această luptă pentru digitalizare nu este a trecutului și va fi cea a uh, biotehnologiilor, a, a um, Uh, control industrial asupra uh, reproducerii uh, animale și vegetale, iar aici cercetătorii chinezi și americani consideră că fuziunea între inteligența artificială și biotehnologie reprezintă lupta viitorului. Asta înseamnă o abordare transsectorială. Mm, v-ați gândit la o astfel de abordare la nivelul comisiei viitoare și dacă da, atunci ce veți face exact în acest sens? doamna Vestager. Aici mă bazez pe viitoarea mea colegă, sper, Maria Gabriel, fiindcă ea se va ocupa de un program de cercetare uriaș, sper eu. Horizon Europe este un program de cercetare care va fi unul dintre răspunsurile oferite întrebării dumneavoastră. Este un program de investiții uriaș în cercetare și dezvoltare și ce, despre ce vorbiți dumneavoastră, despre acest, aceste proiecte interdisciplinare, pot fi obținute prin uh, Horizon Europe, fiindcă aici se testează noi abordări. Decât să avem uh, diverse cutiuțe separate, să, să existe o abordare mai pragmatică, un efort uh, general pentru a nu, ne, pentru a nu uh, uh împărți fondurile către diverse proiecte individuale, ci pentru a putea să răspundem uh, cerințelor și evoluțiilor din comunitatea științifică. Mulțumesc, domnul Toțanovski, de la ECR la ITRE. Mulțumesc, o să vorbesc limba maternă. Vă mulțumesc, doamna președintă. Doamna Festager, în viitorul apropiat, în contextul programului Orizont 2020, urmează să fie selectate centrele de excelență mm, privind uh, inteligența artificială. Echilibrul geografic uh, va fi foarte important din acest punct de vedere, pentru că toate statele europene trebuie să fie reprezentate în acest program, inclusiv cele din centrul și estul Europei. Și știu că există un participant excelent din uh, Cehia la acest, uh, la acest program. Și aș dori să vă, să vă întreb cum vă veți asigura că potențialul inteligenței artificiale uh, va fi realizat peste tot în Uniunea Europeană, astfel încât de acest fenomen toată Uniunea Europeană să aibă de beneficiat și nu doar câteva state, centre și regiuni. Desigur, um, excelența științifică în același timp trebuie să fie garantată. Mulțumesc, doamna Festager. Da, este și una din preocupările mele, și anume ca toată lumea să participe la această uh, evoluție. Um, așa cum inteligența artificială nu trebuie să fie părtinitoare când vine vorba de gen, nu trebuie să fie părtinitoare nici din punct de vedere geografic. Vorbim limbi diferite, avem culturi diferite, um, provenim din zone geografice diferite, dar trebuie ca împreună să participăm la această nouă evoluție și din acest punct de vedere, cred că au fost uh, propuse uh, multe idei uh, bune de către potențialii mei viitori colegi și anume o rețea între centrele de inovare care permite ca diferite regiuni să participe la acest proiect. Mm, sunt diferite universități, uh, persoane care pot uh, participa la proiecte științifice, chiar dacă provin din părți uh, diferite ale Uniunii Europene. Și mă, doam, colega mea, Gabriel, cred că cunoaște lucrurile mai în detaliu, însă, într-adevăr, trebuie ca toată lumea să participe um, la acest proiect. Excelența Uh, trebuie să fie respectată, însă cred că astfel am putea să împăcăm uh, cele două dimensiuni. Mulțumesc. O întrebare suplimentară? Da, vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru că mi-ați răspuns uh, la prima întrebare și mi-a plăcut răspunsul pe care l-am auzit. În al doilea rând, mm, V-ați stabilit un termen limită de 100 de zile în răspunsurile în scris vă referiți la consultarea cuprinzătoare în care va trebui să fie organizată. Este o chestiune atât de vastă și atât de importantă pentru viitorul uh, nostru. Dacă Europa um, este să aibă un rol de lider, cred că nu ne putem permite, uh, nu ne putem permite um, reglementări prea um, dificile, prea care să reprezintă o povară prea mare și grupul meu politic ar uh, prefera să nu ne grăbim atât de mult și mă întreb dacă 100 uh, de zile nu e o abordare prea cutezătoare. Da, este un nivel mare de ambiție prin aceste 100 de zile, însă dacă dorim să câștigăm încredere, Uh, trebuie să fim și dispuși să ascultăm opiniile oamenilor pentru a înțelege care ar putea fi cea mai bună abordare. Trebuie să fie găsit și echilibrul necesar pentru că după cum a spus și dumneavoastră, trebuie să fim foarte precauți vis-a-vis -vis de supra-reglementare. Uh, a fost uh, creat, de exemplu, un observator care să intervină eventual, dacă va fi cazul, ulterior. Deci pentru a atinge nivelul de ambiție necesar, avem nevoie de răspunsurile din partea întreprinderilor care uh, să ne permită să creăm o inteligență artificială în care să avem încredere. Dar în plus, da, trebuie să ascultăm, trebuie să ascultăm cât mai rapid uh, și trebuie să discutăm cu cât mai mulți oameni pentru a găsi soluția potrivită. Însă acest lucru reflectă faptul că ne grăbim, că trebuie ca strategia noastră privind inteligența artificială să demareze cât mai repede posibil. Mulțumesc, are cuvântul doamna Cocalari din partea Comisiei IMCO PP. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă comisar de semnat. Într-adevăr, trebuie să eliminăm barierele pentru piața unică în epoca digitală. Reguli uniforme ar simplifica mult viața întreprinderilor europene de mici și medii dimensiuni, le-ar permite să facă față concurenței globale, mai ales din partea Statelor Unite și a Chinei. Dumneavoastră vă revine sarcina de a crea acest nou act, spuneți că va include și norme care vor trage la răspundere platformele digitale. Veți impune reguli noi în ceea ce privește principiile răspunderii și precauției. Dacă da, cum vă veți asigura că aceste noi norme vor fi proporționale și justificate și că vor asigura libertatea de a furniza servicii? veți uh, modifica procedurile de informare și de eliminare și dacă da, care va fi soluția dumneavoastră pentru a vă asigura că noile norme care previn uh, inducerea în eroare a uh, consumatorilor vor fi de asemenea prietenoase cu mediul de afaceri. Doamnă Festeher, vă mulțumesc. În primul rând trebuie să vedem ce am obținut deja. În ce privește o serie de produse care au inteligență artificială integrată, o parte din normele deja existente se vor aplica și acestor produse. Vorbim de norme de siguranță, de a ne asigura de pildă că produsul uh, nu ia foc, că nu emite gaze nocive pentru sănătate. Avem deja multă legislație care ne va fi de folos. Important este să ne asigurăm că nu luăm totul de la capăt și că nu avem în cele din urmă o prăjitură în mai multe straturi, ci că ținem cont de informațiile potrivite de-a lungul întregului proces. Asta în primul rând. În al doilea rând, lucru pe care mi-aș dori să îl discut cu dumneavoastră, să văd care va fi abordarea la care uh, vor recurge cele trei comisii. Directiva privind comerțul electronic e o directivă veche, nu e așa? Însă o parte din dezbaterile care vor fi generate dacă această directivă va face obiectul unei revizuiri, vor fi dezbateri de principiu, pentru că vizează într-adevăr liber- libertatea de a furniza servicii și ce răspundere îți revine dacă furnizezi un serviciu unui consumator. A fost o dezbatere foarte importantă, de pildă cea referitoare la directiva privind uh, drepturile de autor, o dezbatere care a creat multe disensiuni de altfel și încă trebuie să vedem punerea în aplicare deplină a acestei directive. Iată, trebuie să vedem în cele din urmă cum putem ajunge la produse în care putem avea încredere că confidențialitatea noastră este protejată, că sfera privată e protejată, înainte de a, a lansa alte acte legislative. Important este să știm ce vrem să obținem. Aveți dreptate, este important să ajungem la un echilibru între o bună protecție a consumatorului, lăsând în același timp loc pentru inovare, pentru acele produse care deocamdată ne sunt necunoscute și va fi un echilibru destul de greu de atins. Mulțumesc întrebare suplimentară. Întrebare fără microfon. mi-am dat dogat următoarele. Dacă actul uh, serviciilor digitale va include serviciile care includ inteligența artificială, puteți fi mai precis aici sau se prevede o abordare europeană în ceea ce privește inteligența artificială? Și în al doilea rând, veți prezenta această propunere sub forma unui regulament și nu ca directivă pentru a permite o armonizare în interesul pieței unice? Vă rog, doamnă Festager. Sincer, la multe din întrebările dumneavoastră, deocamdată nu am un răspuns. Nu știu care va fi cea mai bună formă, regulament sau directivă. un lucru pe care constatăm tot mai adesea este că inteligența artificială este integrată în produse, în produse pe care eh, deja le cunoaștem, ne sunt familiare, au o eh, latură, un element de inteligență artificială integrat. Sunt lucruri care apar tot mai des. Produse precum eh, un frigider, de pildă. Avem deja legislație în materie cerințe care se aplică în produselor pentru ca acestea să respecte criteriile de siguranță. Ce se întâmplă așadar dacă acel frigider uh, are elemente de inteligență artificială integrate? Ca acel frigider de pildă să fie întotdeauna umplut cu produsele dumneavoastră preferate, dar cum vă veți asigura că într-adevăr sunt produsele pe care dumneavoastră le preferați și nu altcineva? Cum gestionăm toate acestea? Iată de ce e important că atunci când inițiezi un proces legislativ să te asiguri că acea legislație este necesară, nu doar pentru că situația te sperie. Trebuie să uh, ne gândim ce vrem să obținem. Și eu vreau ca consumatorii să se simtă în siguranță. Au încredere în produs și au încredere că pot controla acel produs. Iată unde ar trebui să se concentreze eforturile noastre. Vă mulțumesc! Acum, doamna de Suter va uh, prezida uh, runda de întrebări și răspunsuri. Vă mulțumesc. Urmează doamna Stefanie Ioncurtan din partea Renew Europe. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar desemnat. Uh, astăzi pregătim a doua, al doilea episod Vestager și sper că se va spune că și dacă v-a plăcut episodul 1 și episodul 2 o să vă placă foarte mult. Uh, fiindcă acesta este filmul schimbării, uh, vreau să vă pun uh, două întrebări cu privire la digitalizare. Care sunt, deci cum rămâne cu aceste practici anticoncurențiale pe care amenziile nu le descurajează? Până la urmă, tot consumatorul scoate bani din buzunar. Care ar fi o modalitate mai eficientă și oare vă gândiți și la desfințare uh, ca ultimă instanță și apoi uh, cum uh, puteți um, încuraja companiile europene pentru a ajunge în top 10 în ceea ce privește digitalizarea unde Europa lipsește și cum Uh, cum rămâne cu uh, partajarea uh, datelor și informațiilor cu caracter privat pentru a asigura o um, normalizare a relațiilor cu cetățenii, cu, cu consumatorii și cu um, uh, IMM-urile. Mă bucur că vorbiți de filme, de seriale cu episoade și nu neapărat de, um, de volumul 2 al unei cărți, poate care nu au atât de mult succes ca volumul 1. Da, acum, ă, lăsând gluma la o parte, da, într-adevăr, amenziile nu sunt suficiente, fiindcă amenda pedepsește ă, un comportament defectuos din trecut. Ă, trebuie să facem ceva pentru a încuraja companiile să se schimbe pe viitor, să se schimbe comportamentul și nu, să, le, să, să înțeleagă, nu mai pot să, con, să continue comportamentul uh, ilegal. Acum, uh, poate e nevoie de stimulente mai puternice pentru concurența în aceste uh, Uh, piețe. Dacă ne vă uitați la scandalul Google, când am uh, trimis uh, obiecțiile noastre companiei în ceea ce privește campaniile publicitare, companii terțe, Google și-a schimbat comportamentul acum 2 ani. Ce facem cu astfel de cazuri? Trebuie să ne gândim și la căi de atac care să aibă o, um, un efect mai larg. Uh, și uh, până să ajungem la, des, la posibilitatea de a desfința o companie. Și asta este o posibilitate, dar, dar uh, este un uh, instrument cu un efect pe termen foarte lung. Și să, să spunem unei companii că trebuie să se separe, să se împartă în două, este foarte, este foarte intruziv. Noi încercăm să evităm asta, dar trebuie să vedem uh, ce putem face mai mult în uh, cazuri de concurență pentru a uh, da un imbol concurenței și trebuie să ne gândim la, și la acest, la acest fenomen al concurenței pentru o piață, nu neapărat pe piață, ci pentru o piață. Și dacă câștigi această concurență, atunci ești cel care stabilește regulile pe piața respectivă. Și trebuie să ne asigurăm că aceste reguli respectă concurența loială. Această, aceast, la această, aceasta aș dori să fac această platformă privind propunerile Uh, de afaceri și va fi o provocare și la nivelul concurenței pe viitor. O, o întrebare suplimentară acum. Da, în ceea ce privește miza globalizării climatică, digitale și de societate, trebuie să se evolueze politica de concurență și să nu mai existe silozuri, trebuie să se armonizeze mai bine cu celelalte politici ale Uniunii Europene, industrială, comercială, digitală, pentru a permite să se creeze lideri europeni. Ați vorbit mai devreme despre baterii. Uh, cum uh, veți îmbunătăți regulamentul uh, privind uh, asistența de stat pentru ajutorul de stat pentru a îmbunătăți cooperarea industrială prin proiecte importante de interes comun pentru a exista mai, mai multe proiecte baterie. Doamna Vesta, care aveți cuvântul. Cred că cel mai bun lucru pe care putem face în ceea ce privește proiectele de interes comun este să folosim regulile pe care le avem la dispoziție fiindcă de la proiecte de baterii sau microelectronice am învățat foarte mult și noi și statele membre și ne-am agilizat și mai mult și am înțeles de ce avem nevoie pentru aceste proiecte, fiindcă e vorba de fluxuri de valoare foarte complexe complexe când uh, ne uităm la ce am făcut cu bateriile, e vorba de materiile prime, de uh, celule, blocuri, reciclare, toate acestea intră în, împreună la, la comun. Deci eu sunt vorba de un întreg lanț al valorii în sectorul respectiv și asta este complex. Folosind deci acest <clears throat> instrument, uh, îmbunătățim, îmbunătățim activitatea. Eu prefer să folosim instrumentul decât să ne întoarcem la atelier și să revizuim instrumentul, fiindcă avem proiecte importante de interes european comun și, și uh, ei ne așteaptă pe noi să ne organizăm pentru a demara lucrurile. Acum, acum în ceea ce privește cele mai mari 10 companii, dacă vă uitați la această clasificare de acum 10 uh, ani, cred că singura companie uh, um, european era Shell, uh, deci combustibil fosil, deci restul erau uh, companii bancare și... Acum întrebarea este pe ce listă vrei să te găsești? Dacă ești pe lista celor mai importante companii uh, în ceea ce privește înverzirea economiei, majoritatea sunt europene, fiindcă a existat uh, o cerere. Uh, și pentru asta s-au creat și uh, companiile respective. Acest lucru trebuie să facem și în ceea ce privește sectorul digital, mai ales în ceea ce privește uh, relațiile B2B. Uh, Mulțumesc. Domnul uh, Tenent de la Neafiliați și membru al ITRE. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Fiecare uh, comisar semnat primește o scrisoare de misiune și din uh, scrisoarea de misiune a dumneavoastră citez următoarele. Veți coordona activitatea privind uh, fiscalitatea digitală pentru a găsi un consens pe plan internațional până la sfârșitul anului 2020 sau și dacă nu va fi propusă o taxă europeană. Din punctul meu de vedere, orice uh, taxă impusă în mod inadecvat va dăuna Uh, concurenței. Și aș dori să vă întreb în acest context care este uh, forma noi taxe propuse, cum va fi aliniată în contextul Brexitului și uh, nu vă veți, uh, nu vă îngrijorează mm, impactul asupra locurilor de muncă din Regatul Unit sau considerați că această taxă va fi suportată doar de marile multinaționale și nu de toate întreprinderile? Acum, în cadrul OCDE se desfășoară un proces în acest sens, tocmai pentru a permite găsirea unui acord global. Unele dintre propunerile vehiculate la OCDE, dintre documentele de lucru uh, pe care se lucrează acolo, sunt similare cu uh, propunerile vehiculate în Europa. Alte propuneri au o orientare diferită. Nu știu acum care va fi rezultatul acestui proces, însă sper că se va încheia cât mai repede posibil, pentru că pentru un uh, acord global trebuie să fie discutate diferite propuneri. Așa cum ați spus și dumneavoastră, dacă se evită cu totul uh, aceste taxe, nu vom fi realizat uh, nimic și o parte din ideea, din uh, ideile uh, propuse se referă la plătirea taxelor în locul unde îți desfășori uh, activitatea de afaceri. Și acesta este unul din uh, principiile de care va trebui să ținem seama, pentru că dacă nu, tot mai multe întreprinderi își, își vor stabili sediu social în uh, jurisdicții unde nu sunt taxate unde este suficient să deschidă un sediu uh, fantomă. Nu știu care va fi, uh, vor fi consecințele Brexitului. Sper să se ajungă la un acord global subsemnat uh, să fie, care să fie acceptat și de Regatul Unit. Domnul Tenant. Da, uh, mă bucur că părăsim Uniunea Europeană, pentru că taxarea cred că subsumează tot ceea ce este negativ uh, în legătură cu Uniunea Europeană. Și acum asistăm la, ta- la impozitare lipsită de orice rep- uh, reprezentare. Diferența între Regatul Unit și proiectul dumneavoastră este că dumneavoastră sunteți pentru armonizare, noi susținem suveranitatea. Brexitul pentru mine reprezintă posibilitate de a reprezenta mai bine oamenii și de a lua decizii care pot fi uh, examinate în mod democratic, monitorizate examin, uh, mai bine de către oameni. Deci puteți să mergeți mai departe cu proiectul dumneavoastră la care Marea Britanie nu va participa. Da, nu sunt de acord cu părerile dumneavoastră, dar vă mulțumesc pentru urările de bine. Thank you. Next speaker. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Regner, și de Econ. Mulțumesc, am să revin la politica de concurență. Tocmai spuneați în introducere des, că veți insista asupra schimbărilor și aplicării, dar nu vorbeați de regulament. Cum veți combate abuzul de poziție dominantă de piață din partea giganților tehnologici și platformelor tehnologice? Ce veți face și în ceea ce privește concurența între întreprinderile din statele membre care detașează lucrătorii în acele state membre care plătesc mai puține contribuții sociale decât acele întreprinderi care angajează la nivel național lucrătorii? Veți aborda această nouă formă de concurență între statele membre, tocmai așa cum ați făcut uh, referitor la practicile de dumping fiscal. Veți recurge la instrumentul um, referitor la ajutoarele de stat pentru a combate această practică nocivă? Din păcate, cred că întrebarea arată foarte bine care sunt uh, limitele punerii în aplicare a normelor privind concurența și arată de asemenea cât este de necesară o piață a muncii care să funcționeze. Cred că în exemplul uh, dumneavoastră, și anume că nu se achită aceleași contribuții sociale și, prin urmare, ceilalți contribuabili, practic, uh, oferă subvenții acelor întreprinderi care îi angajează pe acei lucrători sau oferă um, servicii, nu cred că um, legea în domeniul concurenței poate fi aici de folos. Aici ar trebui să intervină reglementarea pieței muncii mi s-a părut important uh, în inițiativele comisiei uh, a fost aceea că dacă lucrezi în același loc, uh, realizezi același tip de muncă, ar trebui să beneficiezi, beneficiezi de același tip de salar. Se încearcă eludarea acestui principiu și anume că acele elemente non-salariale care te fac competitiv sau nu sunt cele tocmai vizate. Nu am un răspuns din perspectiva concurenței, dar bineînțeles pot continua discuția cu acei colegi de-a căror competență directă ține, de fapt, această întrebare. Întrebare secundară? Da. Vorbeați uh, de intervenții, de inițiativele în ceea ce privește impozitarea întreprinderilor doriți uh, să lucrați la o bază fiscală comună europeană pentru a pune capăt acestei, uh, acestei concurențe dăunătoare, bazându-vă pe raportarea țară de țară. Pentru a face legătura cu cele spuse de colegii danezi mai devreme. Da, nu era de fapt uh, un comentariu danez sau cu specific danez. Ce am constatat în ceea ce privește munca privind impozitarea e că, da, lucrurile se schimbă încet, dar se schimbă. Sper că din uh, urma deciziei privind uh, ajutoarele de stat uh, pentru impozitare, statele membre să primească să trag învățăminte, să fie îndrumate mai ales în ceea ce privește felul în care înțeleg ajutoarele de stat. Noi uh, am uh, colaborat de asemenea cu administrațiile naționale în ceea ce privește felul în care înțeleg, se înțeleg sau ar trebui să se înțeleagă ajutoarele de stat. Nu cred că cazurile privind ajutoarele de stat vor face dreptate fiscală. Doar legislația va face acest lucru și avem, o combina- avem nevoie de o combinație a acestor trei elemente, raportarea țară de țară. Cred că statele membre vor face acest lucru și, în al doilea rând, un nivel minim de impozitare al întreprinderilor și o bază uh, comună de impozit, o bază fiscală comună. Avem nevoie de o bază fiscală comună pentru a nu crea uh, distorsiuni. Avem nevoie așadar de toate aceste trei elemente și să sperăm că vom reuși să le obținem la oaltă. Mulțumesc! Urmează doamna Angelica Nibler, EPP, din partea Comisiei Iuri. Vă mulțumesc, doamna președinte, stimată doamna Festager. Aici sunt. Doamna Festager, v-ați referit foarte pe scurt în audiere la subiectul reformării drepturilor de autor și știți prea bine că Parlamentul European a lucrat mai mulți ani la această reformă care a fost adoptată în această uh, prim, uh, primăvară în uh, contextul unor aprigi controverse. Și aș dori să vă întreb care este părerea dumneavoastră personală vis-a-vis -vis de reforma drepturilor de autor adoptată de Parlamentul European. În al doilea rând, vă veți asigura că directiva, în momentul în care este transpusă de statele membre, va fi și respectată, nu va fi uh, diluată și, în al treilea rând, care considerați că vor fi consecințele acestei reforme asupra noi propuneri legislative privind serviciile digitale. Deci, um, pentru că dumneavoastră sunteți uh, responsabilă de coordonare în uh, acest domeniu și acest Digital Service, Services Act această legislație pentru serviciile digitale ar trebui să reglementeze, printre altele, și uh, platformele care oferă diferite servicii digitale. Doamna Festager, după cum știți, nu am fost responsabil în mod uh, direct de această reformă, dar am uh, urmărit îndeaproape reforma, care a demonstrat existența unor uh, diviziuni profunde și a demonstrat în același timp um, echilibrul care trebuie găsit prin orice act legislativ. Eu personal sunt mulțumită de acest rezultat. Este important, cred că acum um, dăm posibilitatea titularilor de drepturi să fie și remunerați, pentru că există atât de mulți artiști care mm, sunt, uh, au statutul unor lucrători uh, independenți și au dificultăți de a ajunge la sfârșitul uh, lunii și mm, pentru că sunt remunerați atât de, de, de puțin. Și ne dorim ca toată lumea să se bucure de roadele uh, propriei creativități. Și acum, când vine vorba de transpunerea directivei, Comisia trebuie să vegheze la o transpunere coerentă peste tot în uh, Uniunea Europeană. Este o sarcină care va reveni viitoarei comisii, va fi o sarcină dificilă pentru că este foarte probabil ca uh, unele din dezbaterile pe care le-am depășit odată cu acest uh, compromis din primăvară să reapară în forme diferite. Cred că acum nu ar trebui să redeschidem acest subiect al uh, drepturilor de, de autor prin uh, Digital Services Act. Cred că am uh, re, ne-am confruntat din nou cu aceleași probleme spinoase privind remunerarea titularilor de drepturi. Mulțumesc, aș mai avea o întrebare privind uh, Um, evenimentele de sport care sunt uh, transmise sau pot fi urmărite uh, pe internet. În mod, uh, deseori se poate face acest lucru în mod ilegal. Și aș dori să vă întreb, veți respecta declarația publicată vis-a-vis -vis de acest subiect de curând de Comisia Europeană și, în mod concret, ce considerați că se poate face pentru a controla toate aceste transmisii în flux continuu pe internet ilegale? Și eu care crezusem că m-am pregătit atât de bine pentru această audiere, nu m-am pregătit deloc pentru a răspunde acestei întrebări. Înțeleg că este o întrebare foarte, foarte pertinentă pentru că sunt uh, investit, investiți atât de mulți bani pentru a transmite în mod legal toate aceste evenimente sportive, ceea ce nu face decât să submineze uh, aceste activități dacă există posibilități uh, ilegale de a, ur de a urmări aceste evenimente sportive. Însă, dacă îmi permiteți, o să revin cu un răspuns la această întrebare mai târziu. Mulțumesc, doamna Cornelia Ernst, din partea grupului politic GUE, de la Comisia ITRE. Doamna Festager, mă bucur că vă revăd aici. Aici sunt. În răspunsurile dumneavoastră ați vorbit foarte mult de cât de important este ca instrument concurența pentru a păstra locurile de muncă sau pentru a le crea și pentru a combate schimbările climatice. Și noi suntem de acord, avem aceeași părere. Și există regiuni care nu sunt deloc competitive. Și la noi în Germania, eu vin dintr-o asemenea regiune. Avem regiuni cu deficiențe structurale. De altfel, există și anumite regiuni care trec printr-o schimbare structurală. Regiunile uh, unde s-a exploatat, s-a exploatat cărbunele în trecut. Cum stau lucrurile cu concurența atunci în cele din urmă? E suficient? Ce rol are concurența liberă și echitabilă de care vorbeați? pentru a le putea permite acestor regiuni să se dezvolte corect. Nu doar pentru ca lupii și alte animale să se reîntoarcă acolo, ci ca și oamenii să rămână. Și ce rol joacă ajutoarele, după părerea dumneavoastră? Cum putem uh, cumva echilibra această poveste, libera concurență pe de-o parte și ajutoare pe de altă parte? Doamne Festager, vă rog. Even, even though I've cum ați spus și dumneavoastră, concurența e o parte a răspunsului, dar um, are și unele limitări. Când întreaga regiune e în tranziție, trebuie să se facă investiții, mai ales în oameni. Pentru a le da oamenilor șansa să se recalifice, să obțină calificări superioare, să obțină calificările și competențele necesare uh, pentru renoirea economiei în acea regiune. Mă gândesc acum la fondul de ajustare la globalizare, care a fost foarte bun și a fost foarte bine folosit și asistența oferită de Uniunea Europeană statelor membre pentru respecializarea lucrătorilor din uh, regiuni um, carbonifere pentru a ajuta pe oameni să creeze noi locuri de muncă și noi afaceri. Apoi eh, vreau să mă refer și la asistența oferită în cazul în care există riscul ca o companie să se mute în afara Uniunii Europene. Pot, se pot oferi subvenții pentru a se încuraja rămânerea în Uniunea Europeană, poate într-o astfel de regiune. Dumneavoastră, poate doriți să se reîntoarcă concurența, dar mai întâi să se creeze condițiile necesare pentru ca oamenii să poată trăi acolo. Fiindcă dacă nu există servicii publice, niciun fel de uh, afaceri, nu există infrastructură de transport, atunci uh, n-ai cum să aprinzi scânteia unei, dez, unei dezvoltări renoite. Și asta se poate face doar cu societatea civilă, cu autoritățile locale, prin, prin intermediul asistenței pe care îl poate oferi Uniunea Europeană cât mai bine cu putință. Să rămânem uh, la aceste regiuni cu deficiențe structurale. Spuneați că e nevoie de o strategie industrială europeană, da, mi se pare minunat, însă cum ar trebui să procedăm altfel, după părerea dumneavoastră? S-au amintit lucruri, dar nu e vorba de o strategie, ci sunt uh, elemente individuale. Ce ar trebui să includă această strategie industrială europeană? Ce unde ar trebui să se acorde atenție suplimentară. Pentru că în aceste regiuni, um, cu fondurile pe care avem acum la dispoziție, putem face doar schimbări limitate, le putem ajuta doar um, într-o măsură redusă. Mi se pare bună ideea unei noi strategii, dar vreau să văd ce puncte doriți să includeți concret în aceasta. Doamne Verstager, vă rog. Well, you have to, to excuse mm, Mă scuzați, poate dacă nu am fost uh, destul de precisă, recunosc asta. În primul rând, trebuie să ne asigurăm că această strategie să nu e doar pentru uh, marile companii, fiindcă Uniunea Europeană nu e alcătuită doar din mari companii, ci și de companii mici și mijlocii, la nivelul uh, industriei, de pildă, cu subcontractorii, la nivelul IMM-urilor poate chiar mai unul subcontractor, dar se întâmplă asta și în al doilea rând trebuie să fie integrată această strategie în pactul ecologic. Nu putem să avem o strategie industrială care să nu dea doi bani pe ecologizarea economiei noastre și, că, și, de, și pe tranziția către un continent neutru din punct de vedere climatic. Trebuie să fie integrate și nu în ultimul rând, trebuie să se bazeze pe concurența loială. Asta înseamnă că nu um, reducem uh, fondurile către anumite afaceri și către anumite sectoare, ci înseamnă investiții care să permită prosperitatea mai multor uh, sectoare. Un exemplu bun ar fi proiectul uh, de interes european comun uh, legat de microelectronice, unde mai multe companii s-au alăturat pentru a inova și pentru a produce astfel de produse utile multor sectoare, permițând uh, industriei deci să capete un nou imbold. Mulțumesc. Domnul Timo Volken, de la SD, membru al jurii. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă veți ocupa de mm, pregătirea Europei pentru, pentru epoca digitală și de inteligența artificială. Însă există unele provocări aici. Companiile vor reducerea reglementării pentru a pentru a putea să dezvolte tehnologie de inteligență artificială. Iar uh, regulamentele din acest sector uh, sunt GDPR și, uh, și directiva privind caracterul privat electronic și aici trebuie să se garanteze respectul uh, drepturilor fundamentale, cum ar fi uh, protejarea datelor și nediscriminarea. Trebuie să se țină cont și de nevoia de a respecta chestiuni etice și umanitare pentru a um, genera încredere în aceste noi tehnologii. Cum vă puteți asigura că Europa pregătită pentru uh, Epoca digitală nu ignoră aceste legi existente, ci folosește protecția pe care o oferă aceste legi pentru a avea un avantaj competitiv. Mulțumesc foarte mult! Sunt uh, de acord cu dumneavoastră de la început până la sfârșitul întrebării, dar noi putem să avem succes doar dacă creăm această inteligență artificială în care putem să avem încredere, să creăm inteligența artificială care se bazează pe valori fundamentale. Uh, vorbim de caracterul privat uh, la nivelul conceperii, dar și de încredere care trebuie să fie inclusă la nivelul conceptual, fiindcă altfel nu avem ce face cu uh, inteligența artificială altfel și am pierde la început. Fiindcă, iar potențialul inteligenței artificiale la nivel medical, la nivelul schimbărilor climatice, este, uh, este uriașă. Iată de ce mă bucur că am început cu niște orientări în ceea ce privește modul în care putem concepe o inteligență artificială în care să avem încredere și că acestea au fost uh, trecute pentru un sistem de evaluare uh, și procesul este unul complex, da? Dar uh, companiile aderă. Deci nu este doar un exercițiu de birou, nu este doar cercetare de birou uh, teoretică, este ceva concret. Fiindcă companiile uh, ne spun, da, o să respect aceste principii când uh, creez inteligența artificială și o să uh, raportez în mod regulat. Da, aceste regulamente și legi trebuie să uh, ne permită să evoluăm, nu să facem pași înapoi. Fiindcă ce avem noi în Europa, poate nu avem toate datele, fiindcă respectăm oameni, poate nu avem tot, toate finanțarea necesară, fiindcă mai cheltuim banii și pe altceva, dar avem un obiectiv foarte clar. Știm ce vrem să obținem și asta este foarte important, fiindcă și este important că, este, că se întemeiază pe valorile noastre fundamentale. Mulțumesc, domnule Volcan, aveți o întrebare suplimentară. Da, suntem de acord, deci că este crucial în epoca digitală să dăm uh, indivizilor înapoi puterea în ceea ce privește uh, hotărârea cu privire, hotărârile luate cu privire la datele lor uh, private. Și avem nevoie de directiva privind uh, caracterul privat pe internet, pe, și electronic, pentru ca uh, cetățenii să nu fie, să nu fie victimele unor influențe externe și trebuie să reglementăm modelul de afaceri uh, care se bazează pe publicitate să, și să nu așteptăm răspunsul pieței despre care am vorbit mai devreme. Avem nevoie de uh, reguli foarte clare în acest sens și vreau să vă întreb cum puteți să vă asigurați că se va ajunge la un acord aici în ceea ce privește regulamentul cu privire la um, caracterul privat electronic și ce a spus doamna um, uh, Nibler. Uh, am fost de acord cu um, filtre de aplaudare. Cum vă puteți asigura că liber, libertatea de exprimare nu va fi afectată de o astfel de tehnologie. Vă mulțumesc! Cred că această chestiune va necesita foarte multe discuții între statele membre și comisie și poate și Parlamentul European va urmări de aproape acest subiect pentru a ne asigura că aplicarea este armonizată la nivelul statelor membre pentru a nu varia, aplicar, varia aplicarea directivei privind drepturile de autor de la o țară la alta. Și trebuie să fim foarte atenți, fiindcă, așa cum s-a spus, discuțiile pe care le-am avut când am adoptat directiva privind drepturile de autor vor, vor reveni, aceste aspecte vor reveni, fiindcă e vorba de libertatea de exprimare și protejarea celor care au drepturi, titularilor de drepturi complet justificată această dezbatere, dar dezbaterea va reveni la ordinea zilei, fiindcă e vorba de valori fundamentale și valorile fundamentale duc la discuții fundamentale, fiindcă tot timpul echilibru este foarte sensibil în ceea ce aceste concepte. Sunt de acord cu nevoia de a fi aprobată directiva privind uh, caracterul privat uh, electronic. Nu știu cum stau detaliile la ora actuală, dar va fi o prioritate pentru noi și anume adoptarea acestei directive, fiindcă uh, așa cum v-am spus, va fi un element foarte important. Și sper să nu descentralizăm tot timpul. Acum uh, uh, și să le spunem cetățenilor, aveți drepturi, folosiți-le. Fiindcă eu știu că am drepturi, dar ce mă frustrează pe mine este că nu știu cum să le folosesc. Fiindcă după aia trebuie să citesc uh, pagini întregi la termeni și condiții și dacă n-am obosit până ajung la sfârșit, mă rog, până la urmă tot semnez. Dar trebuie să facem mai mult ca cetățenii să simtă într-adevăr că au dreptul și că le pot folosi. Mulțumesc! Domnul Damian Busulagăr de la Verzi, membru al ITRE. Vă mulțumesc, doamna președintă. Doamna Festager, v-ați referit la intersecția între strategia industrială și politica de co- concurențială, un punct asupra căreia doresc să revin. În acest mandat, Uh, ați ținut piept statelor membre din punctul de vedere al uh, fuziunii întreprinderilor, uh, stat, ați ținut piept statelor membre care doreau să creeze, între ghilimele, între ghilimele campioni europeni. Și ați apărat un tratament egal pentru toate întreprinderile, însă uh, Citind uh, răspunsurile dumneavoastră în scris, nu am înțeles ce înțelegeți prin crearea unor instrumente de reglementare care să permită competitivitate pe plan internațional și uh, definirea uh, accesului pe piață. Și aș dori să vă întreb dacă v-ați schimbat părerea și dacă în urma Uh, modificării definirii accesului pe piață, ați ajunge la o concluzie diferită față de cea la care ați ajuns în cazul fuziunii Siemens-Alstom? Un răspuns foarte pe scurt ar fi, uh, foarte scurt ar fi nu. Pentru că în cazul Siemens-Alstom, fuziunii între cele două companii, um, această fuziune nu ar fi rezolvat uh, preocupările legate de concurență pe care le-am exprimat. Mm, când vine vorba de uh, tramvaie, de uh, metrouri, ci în două uh, sectoare foarte specifice, trenurile de mare viteză și semnalizarea. Și aceste probleme nu ar fi rezolvate nici acum. În momentul în care evaluăm o piață, ne întrebăm dacă ar exista un uh, actor care să răspundă necesităților uh, consumatorilor și dacă există într-adevăr un actor, un operator care să răspundă necesităților consumatorilor, atunci ajunge la concluzia că piața nu este afectată în mod negativ. Dacă Cred că acest lucru definește modul în care funcționează o piață și este un principiu pe care îl respectăm. Doi oameni de știință au examinat modul în care evaluăm noi funcționarea pieței și au ajuns la concluzia că evaluarea noastră este aliniată abordării internaționale. Deci v-aș ruga să citiți normele pentru a înțelege cum facem noi aceste evaluări ale funcționării pieței. Și în al doilea rând, este foarte important să lucrăm și cu alții, pentru că integritatea pieței unice este garantată din mai multe puncte de vedere. Normele trebuie să fie respectate în totalitate și în același timp trebuie să existe grad de reciprocitate, pentru că noi invităm pe mulți aici să facă afaceri în Europa piața achizițiilor publice din Europa reprezintă 14-15% din uh, PIB-ul european, 2000 de miliarde de euro, o sumă imensă. Și, din păcate, nu există o reciprocitate în momentul în care invităm pe unii să vină la noi. Și de acolo de unde vin eu, dacă uh, nu ești invitat din nou după ce ai primit o invitație, nu vei mai adresa o altă invitație. O întrebare suplimentară. Da, a doua mea uh, întrebare se referă la schimbările climatice, de, de exemplu, ca factor de schimbare pe viitor. Uh, și noile tehnologii ar putea să fie utile pentru ca economiile noastre să devină mai neutre din punctul de vedere al uh, emisiilor de, de dioxid de, de carbon. Descentralizarea modalităților de producție uh, a energiei electrice, de exemplu, și care ar fi măsurile politice pe care vă veți axa pentru a permite dezvoltarea tehnologiilor utile în combaterea uh, schimbărilor climatice și veți limita efectele negative asupra mediului conjurător generate de fenomenul digitalizării? Trebuie să ne asigurăm că dispunem de mai multe tehnologii digitale. Pentru că, da, și trebuie să înțelegem că multe dintre aceste tehnologii digitale consumă foarte multă energie. Am citit despre un experiment cuantic care în momentul în care este, a, a fost pornit, a consumat uh, energia necesară pentru orașul în care m-am născut eu. Nu este un oraș de mari dimensiuni, dar totuși este un oraș important. Și Există un uh, proiect important de interes comun internațional, uh, european privind uh, uh, bateriile și uh, este important să avem, să îmbunătățim uh, reciclarea toate elementele care fac, care sunt folosite pentru a obține o, o baterie ar trebui să fie uh, reciclată. Pentru că dacă uh, inovăm și din punctul de vedere al modului în care ne organizăm, uh, acest lucru va fi util în accelerarea luptei împotriva schimbărilor climatice și acest lucru poate fi făcut și prin um, mijloace digitale care îți permită monitorizarea mai uh, apropiată a modului în care sunt folosite diferitele resurse și voi lucra îndeaproape din acest punct de vedere cu colega mea Maria Gabriel pentru a ne asigura că o parte dintre aceste eforturi sunt finanțate din, uh, și din uh, alte fonduri. Mulțumesc, domnul Billy Kelleher, uh, Renew Econ. Vă mulțumesc foarte mult. Foarte succes. În uh, scrisoarea de misiune pe care ați primit-o din partea președintei Comisiei, se spune că veți coordona activitatea la o nouă strategie pentru IMM-uri care ar trebui să se concentreze asupra sprijinirii IMM-urilor, antreprenorilor, întreprinderilor de tip startup, reducând uh, suprareglementarea și permițându-l acestora să profite la maxim de pe urma digitalizării. Așa că vă întreb, din perspectiva IMM-urilor, uh, Mm, acestora li se cere să îmbrățișeze economia digitală, economia ecologică, să investească în cercetare și dezvoltare, să investească în uh, formarea și pregătirea angajaților lor și să se extindă. Însă cea mai mare provocare o reprezintă accesul la credit, la capital de creare. În trecut a fost comisar pentru concurență și acum vă revine un rol nou de a transforma Europa și de a face mai eficientă în sectorul digital. Cum veți elimina barierele în ce privește accesul la finanțare pentru IMM-uri pentru a le permite să se extindă, să investească și să crească? Vă mulțumesc, doamna Festager. Această comisie a adoptat legislație care să ne permită să creăm o piață europeană a capitalurilor. Un lucru e însă să adopte legislație și altul este să uh, concretizeze această legislație. În parte, această sarcină îi va reveni colegului meu, um, Valdis Dombrovskis, care se ocupă de portofoliul economiei care funcționează pentru oameni. Important este că acum avem o bună bază care ne va permite să facem acest lucru. Este important, cred eu, ca finanțarea inițială, creditul obținut de la bancă, este completată de finanțarea obținută pe piață. Când ai nevoie, când vrei ca întreprinderea ta să se dezvolte, ai nevoie de capital, dar ai nevoie și de multe surse de informație, de tipuri de uh, cunoștință care vine cu acest capital. Oamenii reprezintă 5-10% poate din uh, întreprinderea ta, dar vin cu cunoștință care îi permit companiei tale să crească. De asemenea, e important să ne asigurăm că avem instrumente care asigură finanțarea. Planul uh, Juncker a asigurat finanțare pentru 900.000 de, mii de uh, IMM-uri și acum cred că ar fi o bună continuare să ne asigurăm că într-adevăr putem să oferim această finanțare și putem să le permitem întreprinderilor să se dezvolte. Știu că noi uh, în democrația europeană nu uh, ne concentrăm foarte mult pe acest lucru, dar este important să le permitem oamenilor să se reformeze, pentru că angajarea de personal uh, competent, uh, bine pregătit este un factor esențial pentru dezvoltarea economiei și a întreprinderilor. Iată de ce învățarea și formarea pe tot parcursul vieții nu mai este doar un instrument uh, teoretic, ci este un instrument absolut necesar dacă vrei ca întreprinderile să se dezvolte. În ceea ce privește provocările cu care se confruntă IMM-urile, vorbeați de extindere, investiții, menținerea și păstrarea personalului, una din principalele provocări este concurența cu multinaționalele când vine vorba de accesul la talent. Care este strategia dumneavoastră în ceea ce privește încurajarea IMM-urilor să investească în uh, formarea suplimentară a angajaților lor? În parte, Răspunsul uh, ține de colaborarea cu autoritățile naționale. De asemenea, important este să le permitem angajaților să dobândească noi competențe la locul de muncă. Iată de ce învățarea la distanță e un răspuns valabil, pentru că în ziua de astăzi situația e complet diferită decât în trecut. Nu mai presupune doar urmărirea unui curs pe internet, și se fac și teste, se urmăresc filmulețe, sunt uh, jocuri. E vorba de o modalitate complet nouă care permite integrarea învățării în viața de zi cu zi și aici statele membre pot servi de sursă de inspirație unul pentru celelalte și sperăm să putem convinge mai mulți oameni să dobândească competențe digitale. Știu că e una din prioritățile Mariei Gabriel, dar cred că aici cu toții trebuie să venim în ajutor pentru a ne asigura că alfabetizarea digitală include, printre altele, și femeile, pentru că le permite accesul în economia digitală și că va fi o prioritate pentru că în caz contrar nu vom putea beneficia de tot potențialul și talentul de care avem nevoie. Mulțumesc! Ultima întrebare din partea Lidiei Pereira de la PP, tot de la Comisia Econ. Mulțumesc, doamnă uh, comisar de semnat Economia suferă mari schimbări uh, datorită digitalizării proceselor și serviciilor uh, de la producție până la plată și până la consum și până la contracte digitale ne transformă viețile. Firmele și consumatorii uh, recurg din ce în ce mai mult uh, la răspunsuri on- online uh, nematerializate, fără frontiere. Acest lucru trebuie să se reflecte în impozite la nivelul țărilor membre. Europa, pregătită pentru epoca digitală, refuză să se plătească impozite doar într-un stat membru, în momentul în care operarea, o funcționarea digitală se întâmplă în alte state membre. Datele uh, unui uh, studiu uh, arată că cetățenii ar dori o taxă europeană, taxă europeană digitală. Avem nevoie de răspunsuri concrete și vreau să înțeleg care este viziunea dumneavoastră în ceea ce privește reforma impozitării serviciilor digitale în Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamna Vestager. Da, avem, avem nevoie de acest uh, impozit uh, digital european, fiindcă uh, aceste companii, IMM-uri, plătesc impozite, formează tineri și plătesc impozite. Pentru a răspunde tuturor acestor companii, să le arătăm că există un teren echitabil, corect, trebuie ca concurenții lor cu care concurează pentru capital, pentru forță de muncă, trebuie să plătească aceleași impozite acolo unde își desfășoară activitatea și acest uh, sentiment al echității este foarte necesar. Nu am avut succes la primul nostru efort uh, în acest sens, uh, fiindcă unele dar unele state membre au introdus ele acest impozit, le admir, fiindcă uh, fac ceva extraordinar și sper că asta va da impulsul necesar sau va face presiunea necesară pentru a se ajunge la o soluție globală, la un acord uh, global. Dacă nu se va întâmpla asta, cred că trebuie să facem noi singuri uh, cele necesare și um, asta înseamnă că vom face o propunere dacă până la sfârșitul lui 2020 nu vom, aja, nu, nu vom avea un acord uh, mondial, global. Mulțumesc, vreau să înțeleg eu mai bine cum o să obținem totuși uh, această uh, să, să evităm această situație că se desfășoară activitatea într-un stat membru și se transferă apoi, apoi profitul în, uh, în alt stat membru. Se, când se plătește taxa și văd că suntem pe aceeași lungime de undă, vreau să vă întreb o Europa care să fie pregătită pentru epoca digitală recunoaște uh, că un acord internațional uh, în acest domeniu trebuie să nu compromită capacitatea de, de inovare și de asumare de riscuri și de investiții. Aș vrea să înțeleg mai bine cum ar funcționa acest sistem, uh, această, această, această taxă, acest impozit uh, european. Doamna Vestager. Așa cum am spus, la OECD, OECD se ocupă deja de asta la ora actuală, propunerea făcută de Pierre Moscovici se refera la mm, următorul lucru. Dacă uh, faci profitul acolo unde, unde interacționezi cu utilizatorii, valoarea se creează când uh, se folosește serviciul tău de către utilizatori. Și, da, și dat fiind că um, cetățenii folosesc serviciul acolo unde trăiesc ei, acolo se creează valoarea, chiar dacă tu ai sediul într-o altă jurisdicție. Tu uh, creezi valoare acolo unde se folosesc serviciile. Și asta era ideea. Când se creează valoare prin interacțiunea cu, cu utilizatorii în aceste țări diferite, atunci ar trebui să contribui prin, uh, să contribui prin impozite cu profitul, profitul tău în aceste țări unde se folosește, unde se folosește, se folosește produsul. Dar fiindcă Impozitul uh, corporatist a fost uh, inventat înainte de, de epoca digitală. Trebuie să, um, să, să se înțeleagă acum că s-au schimbat lucrurile și că trăim într-o altă lume, fiindcă altfel, din ce în ce mai multe firme corporații nu vor mai plăti impozite, fiindcă lucrurile se digitalizează din ce în ce mai mult. Trebuie să ne gândim și la bunuri uh, tangibile, corporale, greu de mutat, de, de mișcat, trec prin cicluri de afacere și ciclurile afacerii. Iată de ce acum trebuie să acționăm urgent și de asta ar fi bine să avem un uh, acord internațional, dar dacă nu avem un acord internațional, atunci trebuie să uh, luăm noi măsuri, să facem ceva. Mulțumesc foarte mult, am încheiat și cu a doua rundă de întrebări. Vreau să mulțumesc tuturor uh, membrilor celor patru comisii prezenți aici care au adresat întrebări și doamnei Vestager pentru, Vestager pentru mm, răspunsuri. Iar acum Vă invit să luați cuvântul în încheiere, nu mai mult de 5 minute, vă rog. Well, first of all, thank you very much. Aș dori în primul rând să vă mulțumesc Cred că am acoperit un domeniu foarte cuprinzător astăzi și este foarte important Uh, să înțelegeți că pentru mine, dacă voi fi confirmat, acest lucru nu, această audiere nu reprezintă decât începutul unei bune relații de lucru, pentru că nu vom uh, realiza nimic dacă nu vom lucra împreună. Dumneavoastră sunteți cu toții um, uh, aleși, aveți un mandat public. Eu sunt o persoană selectată pentru a ocupa un uh, anumit post și tocmai de aceea relația cu dumneavoastră îmi conferă uh, legitimitatea uh, de- democratică pentru a mă uh, ocupa de sarcina care mi este uh, trasată. Deci dacă uh, voi fi confirmată, voi fi dispusă să lucrez împreună cu dumneavoastră pentru a găsi soluții la chestiuni foarte dificile. Acestea fiind spuse, după cum am înțeles, am spus deja, directiva privind drepturile de autor vor reveni și în momentul în care vom, disc- vom discuta propunerea legislativă privind serviciile digitale, alte chestiuni vor fi repuse pe, uh, pe tapet. În directiva privind comerțul electronic are deja 20 de ani, o vârstă matusalemică în această epocă digitală. Însă, trebuie să luăm lucrurile pe rând și îmi pare rău să spun acest lucru. Avem nevoie de bani, avem nevoie de finanțare, de proiecte, să putem face ceva astfel încât oamenii să vadă că întreprinderile au fonduri pentru a investi în inovare, pentru ca cercetătorii să-și poată desfășura activitățile în toate rețelele de cercetare din Europa, care să fie finanțate și în acest punct de vedere sper că veți insista pentru adoptarea cadrului financiar multianual. Eu nu cred că europenii au răbdare uh, față de noi când vine vorba de, de toate chestiunile pe care noi dorim uh, să le transformăm în realitate. Discutăm de acum, de acest moment. Și sper, de asemenea, că mă veți înțelege în momentul în care o să vin din nou în fața dumneavoastră și o să vă cer părerea. Pentru că nu cred că va fi ușor să găsim răspunsuri la multe dintre aceste întrebări dificile. Tocmai de aceea mi-aș dori să mă consult cu dumneavoastră așa cum mă voi consulta cu reprezentanții ONG-urilor, ai uh, societății civile și așa mai departe. Așa cum am făcut-o în momentul în care am redactat uh, orientările generale privind uh, Uh, crearea unei inteligențe artificiale în care să avem uh, încredere și vom avea, vom avea nevoie de multe discuții înainte de a găsi uh, soluțiile potrivite la toate aceste provocări. Și pentru mine cel mai important lucru și cel mai important învățământ în urma zilei de astăzi este interesul, angajamentul, angajamentul profund pe marginea diferitelor chestiuni. Cred că mm, cei care au asistat la această audiere au văzut uh, că europenii sunt reprezentați uh, de persoane care sunt convinse de uh, importanța valorilor fundamentale, valorilor democratice ceea ce pe mine, în calitate de cetățean, mă liniștește, că nu există nicio urmă de cinism, că nu se dorește urmarea căi chinezești, ci a unei căi europene, pentru că astfel Europa uh, poate um, funcționa în interesul tuturor uh, cetățenilor săi și pentru acest lucru, în calitate de cetățean, de cetățean uh, vă mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie de asemenea să vă mulțumesc, doamnă Festager, pentru numele, pentru răspunsurile dumneavoastră. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră deosebit de interesante. Nu anticipez rezultatele audierii, doresc doar să vă mulțumesc deocamdată. Și vreau să vă reamintesc că este prevăzută o întâlnire de evaluare a coordonatorilor peste câteva minute. Doamnă Tinali, nu am uh, multe de adăugat. Uh, vreau să le mulțumesc colegilor și vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, doamna Festager, și vreau să mulțumesc doamnei Vălean și doamnei de Sutter. Vom trece de îndată la evaluare. Vă mulțumesc, se suspendă ședința.